Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen. Doamnelor și domnilor, vă urez bun venit la această conferință comună care se referă la cadrul financiar multianual al Uniunii Europene. Am marea plăcere de a vă ura bun venit în sala de ședință plenară a Parlamentului European și îi avem alături pe uh, președinta uh, pe președinta uh, un, Consiliului de Miniștri al Uniunii Europene, doamna Hele Thorning-Schmidt, colega noastră de mult timp. Uh, de asemenea, marea plăcere de a ura bun venit președintele, președintelui Comisiei Europene, domnul José uh, Emanuel Barroso. Acest lucru demonstrează cooperarea noastră strânsă. Iată, cele președinții celor trei instituții uh, sunt aici în această dimineață împreună pentru a arăta cât suntem de hotărâți să cooperăm strâns nu doar teoretic, ci și concret. Dragi colegi, Europa se află în continuare într-o criză economică, într-o criză a datoriilor Um, trebuie să adoptăm noi măsuri de austeritate, iar Parlamentul European um, a spus foarte clar în repetate rânduri că nu vom accepta fonduri mai puține pentru Uniunea Europeană. S-ar putea ca acest lucru să, pară ilogic sau lipsit de răspundere, uh, dar nu. Um, ne asumăm această răspundere în mod conștient. war leicht nachzuvollziehen, dass das Europaabgeordnete. Da, ar fi uh, greu să ne imaginăm ca Europa uh, să fie uh, lipsită de fonduri. De asemenea, și ministrul de finanțe al, al landului Brandenburg a spus asta. Unii solicită reducerea bugetului Uniunii Europene din motive populiste. Dacă dacă ar fi să economisim la nivelul Uniunii Europene, ar însemna să ne lipsim de cele mai eficiente măsuri pe a, pentru a genera creștere economică în Europa. Trebuie să creăm noi locuri de muncă dacă vrem să depășim criza. Această uh, Uh, dezbatere este foarte importantă pentru că acum se dezbate noul cadru financiar pentru uh, ceea ce urmează după anul 2013. Deja în iunie 2010 am instituit un comitet special în cadrul Parlamentului European cu un an înainte ca Comisia să-și facă prima propunere. În data de 8 iunie 2011, acest comitet uh, special a adoptat uh, cu o mare majoritate uh, raportul privind MFF, un raport care uh, sintetizează prioritățile noastre politice și care arată de cât bani avem nevoie, astfel încât să realizăm toate obiectivele prevăzute în tratat. E vorba de ceea ce se arată în articolul 3 uh, și ceea ce se pare că miniștrile finanțe din unele state membre n-au înțeles. Deci, dacă ne bazăm pe acest articol, atunci nu trebuie să acceptăm nici reduceri, nici măsuri excepționale nu put, e de ce nu putem să acceptăm mai puține fonduri în timpul crizei, pentru că suntem convinși că Europa nu poate decât cu un buget rezonabil, corespunzător să depășească această criză astfel încât să putem lua toate măsurile importante cu mijloace corespunzătoare la nivelul Uniunii Europene și credem că numai astfel vom fi la înălțimea uh, provocărilor de a genera locuri de muncă și creștere economică, numai cu un buget corespunzător. Deci, dacă facem reduceri drastice din buget, nu o să ajutăm pe nimeni să depășească criza economică. Avem nevoie de investiții la nivelul regiunilor noastre, avem nevoie de investiții pentru a ne recalifica și pentru a ne forma cetățenii, avem nevoie de investiții la nivelul uh, regiunilor pentru a revitaliza economia noastră. Uh, invers nu funcționează. La toate întâlnirile lor, șefii de state și guverne uh, propun Uh, noi sarcini pentru Uniunea Europeană, noi îndatoriri și în același timp, de fiecare dată, se taie fondurile necesare, se reduc fondurile necesare. De aceea salutăm faptul că regiunile își doresc o politică ambițioasă la nivelul Uniunii Europene și spun haideți ca împreună să, să creăm și un buget ambițios noi suntem uh, convinși că bugetul Uniunii Europene chiar poate să aducă un plus cetățenilor Uniunii Europene. Pentru că uh, prin acest buget se investește în statele membre acolo unde la nivel național se registrează reduceri sau tăieri de fonduri. De aceea, noi ne vom prezenta în aceste negocieri uh, foarte bine pregătiți și gata de bătălie, gata de luptă. Um, reprezentanții uh, Parlamentului European doresc să participe în la fiecare pas în pregătirea acestui cadru financiar multianual alături de Consiliu. De aceea aș vrea să mulțumesc președinției Consiliului, uh, doamnei prim-ministru, um, Thorning Schmidt, pentru că până acum în cadrul procedurii, Parlamentul a fost implicat din etape timpurii. Um, acesta, acesta a fost un demers foarte pozitiv. Uh, uh, vă mulțumim pentru această inițiativă și sperăm să putem continua pe aceeași cale. Avem un mandat de negociere. Avem și raportul privind MFF, avem și o echipă de uh, negociere cu experți în domeniul bugetar. În plus, avem un grup de contact uh, pe care l-am înființat în cadrul Parlamentului European, pe care chiar eu îl prezidez și care asigură coordonarea structurilor interne. Tratatul de la Lisabona arată că acum parlamentele uh, naționale joacă un rol Um, în, acest, în cadrul acestei proceduri că trebuie să participe la comisiile de resort din Parlamentul European și de aceea tocmai astăzi avem o astfel de întâlnire la care cele trei instituții ale Uniunii Europene încearcă să prezinte punctul de vedere. Aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor care iau în serios această îndatorire. Pentru mine nu este o sarcină formală, este o chestiune determinantă în uh, planul meu de acțiune ca Parlamentul, a Parlamentului European. Cei care mă cunosc știți, știu foarte bine că îmi place să-mi fac tema de casă și că fac uh, tot posibilul pentru a-mi îndeplini obiectivele. Um, trebuie să discutăm de, despre stabilirea plafoanelor maxime în cadrul MFF și despre repartizarea fondurilor între rubricile bugetare. Uh, dar, uh, cum știți foarte bine, bugetul trebuie să fie discutat la nivel uh, tehnic, la nivel de experți uh, și pe baza propunerii comisiei. Aici, de fapt, Parlamentul nu este în procedură de acord, ci este în cadrul procedurii de codecizie, deci procedura legislativă ordinară. Suntem colegiuitor. Um, de aceea, în cadrul negocierilor MFF, Uh, trebuie să putem avea o putere de decizie egală cu a miniștrilor de finanțe și <clears throat> dacă cineva vrea să uh, reducă autoritatea Parlamentului European, nu o să reușească. Vrem să ne exprimăm foarte clar punctul de vedere în cadrul negocierilor, așa cum am spus-o în repetate rânduri. Permiteți-mi să vă spun câteva cuvinte despre programul zilei de astăzi. Mai întâi de toate, cum spuneam, avem nevoie de locuri de muncă pentru a depăși uh, criza. Trebuie să le oferim cetățenilor noștri un viitor mai sigur și de aceea avem uh, bugetul Uniunii Europene trebuie să fie un buget de investiții, pentru că marea valoare adăugată a bugetului Uniunii Europene este că trebuie să fie complementar bugetelor naționale, deci să completeze cu mijloace europene uh, Uh, în domeniile în care statele membre sunt obligate să ia măsuri de austeritate. Deci trebuie să investim acolo unde se pot obține cele mai bune rezultate și aceasta este dezbaterea pe care o vom purta astăzi. Parlamentul European nu vrea o aptitudine uh, top-down, ci bottom-up, adică de jos în sus și de aceea am organizat această conferință la care am invitat pe colegii din parlamentele naționale. Nu vrem neapărat să ajungem la o cifră exactă, la un procente exacte, ci din potrivă vrem să purtăm o dezbatere de orientare. Există uh, uh, țări care vor să economisească peste 100 de miliarde de euro, dar dacă uh, e vorba de țările care contribuie net la bugetul Uniunii Europene. Dar asta înseamnă mai puțină dezvoltare la nivel regional, mai puțină dezvoltare rurală, mai puțini studenți care vor beneficia de burse Erasmus. Și va fi vorba, de fapt, de persoanele, vor fi afectate persoanele cele mai vulnerabile din Uniunea Europeană. Acest lucru nu Uh, contează doar pentru Parlamentul European. Nu e singura instituție care se gândește astfel. Ne gândim că bugetul Uniunii Europene în anii uh, uh, trecuți a crescut mult mai puțin decât bugetele naționale din statele membre. Și vă rog, poate să discutați despre acest lucru astăzi, raportul dintre bugetul Uniunii Europene și bugetele naționale și modul în care au crescut acesta. De aceea, cei care, uh, care fac reproșuri populiste la adresa Uniunii Europene ar trebui să se gândească la acest lucru. În raportul nostru se arată că avem nevoie de o reformă a uh, veniturilor și cheltuierilor și de aceea poate ar trebui să discutăm despre noi uh, mijloace proprii, de noi resurse proprii ale Uniunii Europene, așa cum prevede și tratatul de la Lisabona. Artikel 311 des EU-Vertrages. Articolul 311 din tratatul privind Uniunea Europeană nu nu e vorba de punctul 11 din raportul privind MFF, ci articolul 311 din tratat, care e foarte necunoscut. Aș vrea să vă rog, citiți-l din nou. Uniunea Europeană are nevoie de noi mijloace financiare pentru a-și îndeplini obiectivele, pentru a-și putea implementa politicile și strategiile. Bugetul Uniunii Europene trebuie să fie finanțat la un moment dat exclusiv din mijloace proprii, dacă se poate. E vorba de articolul 311 din tratat și vreau să le pe care, din câte știu eu, toate țările care contribuie net la bugetul Uniunii le-au ratificat. Deci, haideți să nu intrăm în altă polemică privind uh, statele care contribuie net la bugetul Uniunii Europene. De aceea, noile propuneri ale Uniunii Europene privind uh, TVA, taxa pe tranzacțiile financiare, sunt binevenite. Și nu cred că trebuie să ne certăm la nivelul principiilor, fiindcă nu vom ajunge la un acord între cele trei instituții. Trebuie să discutăm cât mai mult. Nu putem să știm de la bun început la ce acord vom ajunge în, la sfârșit, dar oricum, toate aceste subiecte sunt pe ordinea de zi de astăzi, iar dumneavoastră, ca reprezentanți ai guvernelor naționale, ai parlamentelor naționale, colegi din Parlamentul European, vă rog să discutați deschis pe acest uh, subiect pentru că experiența dumneavoastră este neprețuită. Oricum vor începe negocierile privind viitorul cadru financiar multianual. Știm foarte bine că avem nevoie de solidaritate în Uniunea Europeană, de creștere economică, de investiții în cercetare și dezvoltare, iar bugetul Uniunii Europene trebuie să se concentreze um, pentru a oferi un viitor mai bun cetățenilor Uniunii Europene. Dragi colegi, înainte de această ședință, președintele uh, Comisiei Europene mi-a spus fi ferm dar fi amabil și prietenos. Sper că am reușit să îndeplinesc această cerință. Vă mulțumesc foarte mult. Frau Ministerpräsidentin, bitte. Doamna prim-ministru are cuvântul. President Schulz, uh, President Barroso, Domnule președinte Schulz, domnule președinte Barroso, distinși membri ai Parlamentului European, membri ai Parlamentelor Naționale, eh, domnilor miniștri și comisari, doamnelor și domnilor, în primul rând, în numele președinției daneze, aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru faptul că găzduiește acest eveniment atât de important și, de asemenea, pentru cooperarea strânsă pe care o avem cu Parlamentul European și cu Comisia Europeană, pe care am avut-o și pe care o vom avea și de care ne-am bucurat și um, până la această conferință de astăzi. Mă bucur să văd atât de mulți reprezentanți din partea parlamentelor naționale aici. Știu din uh, experiența mea cât de important este să lucrăm cu parlamentele naționale în toate domeniile de politică relevante pentru Uniunea Europeană. În calitate de deținătoarea președinției, vă pot asigura că vom face tot ce ne stă în putință pentru a lucra îndeaproape cu toate părțile interesate reprezentate astăzi aici în ceea ce privește negocierile referitoare la viitorul cadru financiar multianual, astfel încât să putem progresa. Este clar că negocierile intervin într-un moment în care Europa se confruntă cu provocări serioase. În ultimii ani, am luat decizii importante și îndrăznețe la nivel european, precum și la nivel național, astfel încât să reducem criza datorilor suverane. Am făcut mulți pași înainte, însă finanțele publice ale statelor membre sunt încă supuse unor presiuni și consolidarea bugetară rămâne o provocare importantă în anii care vor urma. În ultimii ani, am văzut că e nevoie doar de câțiva ani să ne pierdem credibilitatea economică, dar este nevoie de zeci de ani pentru a o recâștiga. În același timp, asistăm la o creștere înceată și um, la un șomaj în creștere, mai ales în rândul tinerilor. Concurența în creștere din partea economiilor emergente și factorii demografici reprezintă provocări în plus. De aceea este foarte important să, creas- să crească mai repede economia europeană și să creăm mai multe locuri de muncă. De asemenea, este clar că nu există soluții um, care să reprezinte un panaceu universal și să funcționeze foarte repede, dar cred cu adevărat că viitorul cadru financiar multianual reprezintă o oportunitate de aur pentru noi pentru a reforma bugetul într-un mod care să fie mai bine aliniat cu necesitățile viitorului și sunt convinsă că acest lucru poate avea un impact pozitiv asupra creșterii și locurilor de muncă în Europa. Numai la, din șapte în șapte ani avem această posibilitate de reformă a bugetului Uniunii Europene și este esențial să facem ceea ce trebuie acum. Bugetul multianual, negocierile în uh, legătură cu acesta reprezintă și o șansă pentru decidenți pentru a demonstra că Uniunea Europeană poate veni cu soluții la problemele dificile în ciuda crizei economice prin care trecem. Nu mi fac uh, iluzii, uh, nu cred că aceste negocieri vor fi ușoare pentru că mizele sunt mari și știm cu toții acest lucru și știm că și sume uriașe de bani sunt implicate în această dezbatere. Toate părțile vor uh, veni la negocieri pentru a-și reprezenta propriile interese. Acest lucru este clar, dar este cu atât mai important să dăm cu toții dovadă de voința politică și de curaj și, și să ne angajăm într-un dialog constructiv. <clears throat> Aș dori să fiu clară un acord final în legătură cu cadrul financiar anual nu va fi ușor de obținut. Acest lucru a fost evident de multă vreme încoace că probabil nu vom avea un acord final în timpul președinției daneze, însă vă pot asigura că vom face tot ce ne stă în putință pentru a face negocierile să progreseze în timpul președinției noastre. Mai specific, obiectivul nostru este acela de a dezvolta o bază pentru etapele finale ale negocierilor și uh, dorim să discutăm despre aceste aspecte în summitul uh, din iunie 2012. Această discuție ar trebui să deschidă calea pentru acordul final până la sfârșitul acestui an. Președinția daneză lucrează din greu um, în cadrul mandatului care i-a fost acordat de către Consiliul European din decembrie 2011. Pentru a ne îndeplini acest mandat, am demarat deja discuțiile la nivel ministerial. Obiectivul nostru este acela de a reduce diferențele dintre pozițiile delegațiilor, astfel încât să existe o reconciliere graduală. Este necesar să facem acest lucru dacă dorim să respectăm calendarul ambițios de finalizare a unui acord până la sfârșitul anului 2012. Și asta și pentru că un acord uh, la nivelul Consiliului European reprezintă o precondiție pentru a trece la negocierile interinstituționale care vor finaliza efectiv viitorul cadru financiar multianual. Deja președinția daneză are contacte strânse și periodice cu Parlamentul European și cu Comisia Europeană la toate nivelurile și vom continua să o facem. Dialogul strâns între instituții este esențial dacă dorim să ajungem la acest acord. <clears throat> Consider că această conferință de nivel înalt de astăzi suplimentează dialogul constant pe care îl avem, pentru că dă da, actorilor implicați în negocieri posibilitatea să își prezinte punctul de vedere în mod deschis și constructiv. De aceea ne întâlnim astăzi aici. Și după cum v-am spus înainte, aș dori să arăt că apreciez în primul rând faptul că astăzi sunt aici și membrii parlamentelor naționale. Com- sunt convinsă că contribuțiile dumneavoastră, care sunt bazate pe o cunoaștere aprofundată a economiei și realității politice din statele dumneavoastră, vor avea o relevanță deosebită în dezbaterea noastră. Dezbaterile de astăzi sperăm noi că ne vor face să înțelegem mai bine pozițiile celorlalți și că vor deschide calea negocierilor fructuoase între instituții în a doua jumătate a anilor, anului 2012. Esența discuțiilor de astăzi este următoarea întrebare. Cum ar trebui să arate bugetul um, pentru viitor? <clears throat> Sunt convinsă că sunt multe opinii în rândul dumneavoastră să vă spun care sunt principalele noastre opinii în legătură cu activitatea noastră viitoare. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că bugetul Uniunii Europene susține mai bine programul legat de creștere și ocuparea forței de muncă, mai bine decât o face astăzi. Este nevoie de curaj politic pentru a aloca fonduri politicilor care pot îmbunătăți productivitatea Europei și competitivitatea sa. De exemplu, eu cred că dacă vom acorda un elan mai mare cercetării și inovării prin finanțare de la bugetul european, vom reuși să ne creștem competitivitatea pe plan mondial. În al doilea rând, avem nevoie de un buget uh, al Uniunii mai ecologic, mai verde, în acest buget trebuie să fie reflectată importanța schimbărilor climatice și a mediului în toate programele de cheltuire. Și acesta ar trebui să, aceste obiective ar trebui să fie văzute împreună cu obiectivele legate de creștere și ocuparea forței de muncă. În al treilea rând, solidaritatea trebuie să fie esențială pentru bugetul european. Ar trebui să concentrăm resursele relevante pentru dezvoltarea statelor membre mai puțin prospere și regiunilor mai puțin prospere. În al patrulea rând, în vremuri în care resursele sunt limitate, trebuie să ne gândim cum poate bugetul Uniunii Europene să vină cu o plus valoare reală și să maximizeze efectele pentru fiecare euro cheltuit. Acest lucru presupune că trebuie să promovăm o cultură a performanței și a evaluării în care jaloanele și indicatorii reprezintă o parte naturală a setului de instrumente pe care le avem la dispoziție în toate programele de cheltuire. Și de asemenea trebuie să avem curajul <clears throat> să eliminăm sau să reducem programele care nu ne fac să ajungem la rezultate tangibile. În plus, ar trebui să accelerăm eforturile noastre de a avea o gestionare financiară mai eficientă și mai sănătoasă. Trebuie să arătăm cetățenilor că banii cheltuiți la nivel european sunt într-adevăr bani bine cheltuiți. În acest context, trebuie să simplificăm regulile și procedurile. Birocrația nu ar trebui să ne împiedice să asigurăm uh, că politicile eficiente sunt eficiente și că, într-adevăr, vin cu o valoare adăugată pentru fiecare euro cheltuit. În fine, finanțarea bugetului european trebuie să fie transparentă și corectă și aș dori să fiu clară în legătură cu aceste aspecte. După părerea mea, corectitudinea nu înseamnă o gândire de tipul just retur, în care fiecare stat membru este obsedat de poziția sa netă. Corectitudinea reprezintă pentru mine faptul că statele membre cu niveluri egale de bogăție vor plăti mm, aproximativ egal la bugetul european. Solidaritatea este un principiu foarte important pentru bugetul european și evident că țările mai prospere trebuie să plătească mai mult la buget decât cele care sunt mai puțin prospere, pentru că până la urmă acest principiu este benefic pentru noi toți. Cred că aceste principii cheie și aceste elemente cheie ne vor permite să ne asigurăm că viitorul buget european <clears throat> va reuși cu adevărat să rezolve provocările cu care se confruntă Europa. Acestea sunt doar opiniile mele și vă pot asigura că președinția daneză va lua în uh, seamă toate opiniile exprimate, astfel încât să avem până la urmă un buget european care să lucreze pentru beneficiul tuturor. Conferința de astăzi este o ocazie pentru noi, pentru dumneavoastră, pentru toate părțile interesate să se angajeze în discuții în legătură cu ceea ce reprezintă cele mai importante principii care ar trebui să orienteze viitorul buget al Uniunii Europene. Aceasta este o ocazie importantă să ascultăm toate punctele de vedere ce pot fi exprimate în această dezbatere și sper că sesiunea de astăzi în legătură cu resursele proprii și cu cheltuielile în cadrul financiar multianual va veni cu idei mai concrete în legătură cu modul în care putem să asigurăm că bugetul Uniunii Europene va ajuta cu adevărat Europa să se pregătească pentru viitor. Președinția va asculta cu atenție dezbaterea și aceasta va constitui un punct de plecare esențial pentru președinție pentru a-și continua lucrările legate de cadrul financiar multianual. Vă mulțumesc foarte mult și sper ca ziua de astăzi să fie foarte bună. Uh, Domnule președinte Schulz, uh, doamnă Thorning Schmidt, uh, stimați membri ai Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale, distinși oaspeți, doamnelor și domnilor, aș dori să vă Urez bun venit tuturor în numele Comisiei Europene și să mulțumesc președintelui Schulz și doamnei prim-ministru Thorning Schmidt pentru organizarea acestei um, conferințe comune și pentru cooperarea excelentă privind cadrul financiar multianual. Mă bucur foarte mult să văd că aici au venit atât de mulți și variați participanți, inclusiv um, reprezentanții ai Parlamentului European, reprezentanții ai Curții de Conturi, ai CESE, ai Comitetului Regiunilor, cu toții reprezentați actori cheie în ceea ce privește viitorul cheltuielilor și resurselor în bugetul european și este absolut esențial să vă spuneți părerea pentru a asigura succesul nu doar al acestui proces de negociere, dar și al punerii în aplicare a obiectivelor cadrului financiar. Adică cum să facem să investim în creștere pentru economiile noastre și în locuri de muncă pentru cetățenii noștri. În săptămânile recente <clears throat> au existat mai puține tensiuni în economia europeană și semne mai bune de stabilitate decât în a doua jumătate a anului trecut. Însă nu trebuie să ne complacem în această situație, pentru că această stabilitate crescută ne dă ocazia să ne gândim la ce are nevoie Europa de fapt. Creștere mm, durabilă și uh, ceea ce numim, de fapt, o creștere inteligentă, deschisă și durabilă. <clears throat> Putem spune că pentru creștere avem strategia Europa 2020, pentru investiții avem cadrul financiar multianual și bugetul european. Toate statele membre s-au angajat să meargă pe o strategie comună de creștere, este numită Europa 2020 și reprezintă un răspuns cuprinzător la provocările cu care ne confruntăm. M-am bucurat că Consiliul European a confirmat din nou cele cinci obiective pentru Europa 2020 și a adoptat niște priorități specifice pentru 2012, așa cum se propunea în um, studiul anual de creștere al Comisiei. MFF-ul este unul dintre instrumentele pentru a pune în aplicare strategia Europa 2020 avem nevoie de creștere și de investiții, dar nu putem să vorbim de fiecare dată despre nevoia de creștere și apoi să nu fim coerenți și să nu propunem uh, mijloacele necesare pentru investire. Deciziile pe care le luăm acum vor determina capacitatea noastră de a ne atinge obiectivele, de a crea o economie inteligentă, deschisă și uh, durabilă pe termen lung. Comisia a propus un buget inovator și uh, proactiv, mai ales acum când uh, resursele tuturor sunt limitate și nu dorim să plătească contribuabilii mai mult. În același timp, trebuie să ne asigurăm că ne concentrăm asupra domeniilor care vin cu o plus valoare la nivel european că, într-adevăr, vorbim despre rețelele de cercetare la nivel european, de exemplu. Bugetul european canalizează resurse care ne ajută să finalizăm piața internă, să ne creștem eficiența, să susținem durabilitatea economiilor noastre. Și un euro cheltuit de la bugetul european înseamnă că se fac economii de câțiva euro în bugetele naționale prin sinergii și prin efectul de scară. Și, de asemenea, poate conduce și la implicarea mai mare a sectorului privat, astfel încât impactul să fie mai mare. De aceea, bugetul european este un buget de investire. Trebuie să insist asupra acestui fapt. Știu că unii spun că bugetul european reprezintă pur și simplu un buget pentru cheltuieli curente, lucru care este total fals. Este, de fapt, vorba despre un buget de investire și asta nu pentru investiții în Uniunile Europene, pentru investiții în statele membre, în regiunile în care efectiv trăiesc cetățenii europeni. Acest buget susține proiecte și priorități la nivelul întregii Uniunii Europene care sunt armonizate cu strategia de creștere Europa 2020. Știm cu toții că așa se întâmplă și cu politica noastră de coeziune și aici trebuie să revizuim um, cadrul și să simplificăm programele astfel încât această politică să devină un element esențial de investire pentru creștere și ocuparea locurilor de muncă. Aș dori să mă refer astăzi la cercetare, inovare, la educație și la uh, facilitatea conectarea Europei, care sunt și ele elemente esențiale. În cazul lor, contribuțiile de la bugetul european poate să aibă o contribuție esențială. Cercetarea și inovarea sunt deosebit de importante. Investițiile aici <clears throat> sunt făcute pentru viitorul economiei noastre, pentru creșterea competitivității și pentru crearea locurilor de muncă pentru mâine. Știm că acele țări care au investit în mod consecvent în cercetare inovare s-au descurcat mult mai bine în timpul crizei decât cele care au rămas în urmă. Cercetarea și inovarea dă companiilor noastre un avantaj competitiv și uh, creșterea ocupării forței de muncă în acest sector este mai mare decât în alte sectoare. Dacă Europa dorește să rămână lider mondial, trebuie să ne asigurăm <clears throat> că există finanțare și la nivel național și din mm, sectorul privat, dar și la nivel european, astfel încât să obținem sinergii în diferite domenii, pentru că altfel nu putem să concurăm și să fim la același nivel mm, cu partenerii noștri, fiindcă lumea se schimbă foarte mult și este evident că trebuie să ne punem la oaltă resursele. Investițiile la nivel european înseamnă că trebuie să lucrăm împreună pentru a aborda <clears throat> provocările cu care ne confruntăm, cum ar fi sănătatea, ecologizarea transporturilor și multe alte domenii din economia noastră, potențialul pentru creșterea eficienței energetice în Europa este foarte mare. De asemenea, trebuie să îmbunătățim siguranța și securitatea alimentelor noastre. Trebuie să lucrăm împreună pentru a fi mai inovativi în Europa și pentru ca ideile să fie efectiv puse în practică. Nu este suficient să avem idei minunate. Trebuie să punem la dispoziția europenilor condițiile astfel încât aceste idei să funcționeze în practică și să ducă la creșterea de locuri de muncă. Deci trebuie să avem un nivel de ambiție mare în acest domeniu. Am propus 80 uh, de miliarde de euro, care sunt extrem de importanți pentru viitorul nostru, în conformitate cu orizontul 2020. <clears throat> Se estimează în domeniul educației că până în 2020 aproape 35% din toate locurile de muncă vor presupune o, o calificare înaltă și o gândire inovativă. Avem nevoie ca sistemul nostru de educație să facă față acestei provocări. Pentru a contribui în acest sens, Comisia a propus um, pentru noul cadru noul program Erasmus for All. <clears throat> Plecând de la succesul și reputația programului Erasmus, acesta va da la 5 milioane de oameni șansa de a studia sau de a se forma în străinătate. Comisia dorește să investească mai mult în formarea tinerilor noștri și propunem 90 de miliarde de investiții în acest domeniu, un lucru care ar putea să ducă la dublarea numărului de tineri care beneficiază de pe urma acestui program european foarte important. Sistemele de educație sunt și vor rămâne o, competență națională, dar plus valoarea de a da tinerilor posibilitatea să lucreze și să studieze în străinătate este foarte mare pentru că ajută cetățenii să dobândească mai multe competențe, deschide noi uși și încurajează adaptabilitatea și mobilitatea. <clears throat> libertatea de circulație pentru transporturi, energie și um, tehnologiile informației <clears throat> este logică, logica din spatele uh, facilității de conectare a Europei. Faptul că astăzi lipsesc legăturile în aceste sectoare duce la uh, imposibilitatea pieței unice de a funcționa la întregul potențial. Trebuie să coordonăm investițiile astfel încât să acoperim aceste deficite astfel încât cetățenii și companiile să beneficieze. Dorim să creăm o dinamică de investiții care să fie benefică pentru întreaga piață unică. Un exemplu ar fi uh, interconectarea la nivelul uh, sistemelor energetice. S-ar putea să fie nevoie de investiții țintite în anumite state membre, să fie reînnoite rețelele anumitor state membre, pentru că nu putem avea o dezvoltare în acest domeniu altfel. Propunerea Comisiei este un exemplu cheie al unei abordări europene pentru a uh, face față acestor aspecte comune. Facilitatea conectarea Europei este de asemenea un domeniu în care utilizarea instrumentelor financiare inovatoare poate să fie foarte importantă pentru că va atrage investiții din partea sectorului privat și va maximiza impactul bugetului european. Și mai sunt implicate și instituții financiare de genul BEI. La începutul acestei luni, liderii europeni au arătat că susțin un proiect pilot de obligațiuni europene. Comisia speră că aceasta va deschide calea utilizării mai sistematice a acestei abordări prin intermediul facilității conectarea Europei. Aceste obligațiuni care vizează anumite proiecte pot genera o masă critică de finanțare <clears throat> privată și publică care este necesară pentru finanțarea proiectelor pe scară largă cu potențialul de a stimula creșterea economică. O altă trăsătură esențială este cea legată de simplificarea în toate programele de cheltuire. Am ascultat statele membre și alți beneficiari care au vorbit uh, despre regulile care pot acționa ca factor de descurajare în ceea ce privește posibilitățile de finanțare. Ca răspuns, Comisia a propus o simplificare radicală și contează pe statele membre să susțină aceste eforturi. Știm că, în teorie, toată lumea vrea simplificare, însă n-am auzit pe nimeni care să propună, n-am auzit pe nimeni care să propună o complexificare, dar când ajungem la detalii concrete, Adesea fiecare vine cu câte o regulă specifică, cu câte o normă, un standard specific și știm cu toții că această abordare este negativă nu numai pentru buget, dar și pentru percepția pe care o au cetățenii față de bugetul nostru. Și uneori acesta devine aproape ilizibil. Comisia a propus aproape 120 de simplificări pentru regulile care guvernează bugetul, finanțarea pentru IMM-uri, regiuni, studenți, oameni de știință și altele. Includ o reducere a numărului total de programe mai multă coerență și claritatea de reguli, obiective și indicatori mai clari, niște formulare simplificate pentru acordarea de granturi și um, o niște pași decisivi pentru plăți mai rapide. Acestea vor asigura un acces mai rapid și mai bun la finanțare, astfel încât banii să fie mobilizați mai eficient pentru a duce la creșterea economiei europene și la crearea de locuri de muncă. Este o chestiune de credibilitate și um, vom uh, avea în vedere această credibilitate și la nivelul tuturor propunerilor noastre. <clears throat> Credibilitatea sa și durabilitatea se află în centrul uh, preocupărilor noastre. Am propus un sistem de resurse proprii care va dota Uniunea Europeană cu un sistem de finanțare transparent și durabil. Propunerile noastre pentru resurse proprii bazate pe taxa pe tranzacțiile financiare și resursa TVA modernizată vor asigura o distribuție corectă a impactului pe tot cuprinsul statelor membre. De asemenea, vor fi mai echitabile din punct de vedere social în conformitate cu eforturile mai ample de a deplasa uh, povara fiscală de pe uh, angajați spre uh, Um, locuri unde uh, este în detrimentul, um, unde afectează mai puțin creșterea. De aceea, propunerile noastre vor reduce substanțial uh, contribuția din VNI uh, către Uniun, bugetul Uniunii. Și aceasta ar putea fi chiar redusă la jumătate din ceea ce este acum, din dacă am accepta resursele proprii. Nu o să intru eu în detalii, pentru că știu că domnul comisar Lewandowski va face acest lucru în a doua parte a conferinței de astăzi, vă va explica logica care stă la baza acestor propuneri. Așa cum a spus și domnul președinte Schulz, resursele proprii nu sunt o idee nouă. Tratatul este foarte clar în această privință. Uniunea trebuie să finanțată din resurse proprii. Trebuie să avem curajul de a reforma un sistem care este acum prea complicat și depășit. <clears throat> Acum, având experiența a cel puțin două alte negocieri uh, MFF în alte a, uh, poziții ca a, uh, președinte al comisiei, respectiv ca reprezentant al guvernului meu, trebuie să recunosc că a, momentele acelea de negocieri nu sunt printre cele mai strălucite ale procesului de integrare europeană. Deci cred că acest lucru ar putea să ducă la consolidarea transparenței și la promovarea spiritului european. În acest moment când resursele sunt limitate și fiecare guvern uh, cheltuie cu atenție fiecare euro, uh, trebuie să monitorizăm instituțiile și mecanismele pe care le avem la fiecare nivel Acolo unde nu se poate garanta o gestiune eficientă, trebuie să trecem la acțiune, inclusiv prin suspendarea fondurilor. Știu că nu vă place această idee, dar este o condiție pentru credibilitate. De asemenea, avem și condiționalitatea macroeconomică privind uh, deficitul excesiv, ceea ce e foarte important pentru că bugetul se folosește cel mai eficient în condiții de stabilitate macroeconomică, când nu există dezechilibre structurale sau de naturări. Această procedură de deficit excesiv a fost convenită de toate statele membre și trebuie să fie aplicată în, cons- în mod consecvent, obiectivul final fiind de a restabili uh, încrederea în economie și de a crea condițiile pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă. Privind în viitor, sunt încântat că s-au făcut progrese remarcabile sub președinția daneză cu privire la în pregătirea lucrărilor pentru pachetul de propuneri sectoriale. Comisia lucrează alături de președinție pentru a pregăti elementele de negociere și îi mulțumesc doamnei prim-ministru Thorning Schmidt pentru angajamentul său personal față de acest proces. Și aș vrea să salut ceea ce a spus mai Aur cu privire la acest angajament al domniei sale de a coopera cu noi și sigur cu Parlamentul European. Da, știu. Eh, cunosc acest angajament personal al doamnei prim-ministru și de aceea știu că instituția, instituțiile trebuie să fie ferme pe poziții, dar și amabile unele cu altele. Așteptăm să cooperăm cu succes cu Consiliul eh, în pregătirea Consiliului European din iunie și ne bazăm pe angajamentul constructiv al fiecărui stat membru pentru a ajunge la un acord până la sfârșitul anului. De asemenea, privesc spre Parlamentul European, care va fi mult mai implicat um, în aceste discuții. Îi doresc să-și mențină nivelul ridicat de ambiție la negocierea acestui pachet și știu că domnul președinte Schulz, de asemenea, este foarte implicat, fapt pentru care îi mulțumesc. Um, e foarte clar acum că Parlamentul European nu doar este informat ex post, Uh, despre ce s-a întâmplat, e foarte important ca Parlamentul European să se exprime ex ante și să avem negocieri realmente constructive. Sunt încântat de faptul că propunerea Comisiei a fost acceptată ca o bază bună pentru negociere, deși uh, hai să fim sinceri, nu toată lumea e entuziasmată de propunerea noastră, totuși mulți o consideră o bază credibilă și bună ca punct de plecare negocieri. În lunile următoare trebuie să facem totul pentru a ne asigura că acest buget reprezintă o posibilitate de a investi într-o Europa puternică și competitivă, că este un buget care lucrează în folosul tuturor cetățenilor noștri. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Barroso, uh, doamnă prim-ministru, doamnelor și domnilor, ați ascultat acum trei discursuri. Nu știu, acum haideți să facem o scurtă pauză sau deja avem suficient material de discuție. În orice caz, mulțumesc pentru atenție. Declar oficial deschise lucrările acestei conferințe și acum uh, îi uh, invit pe cei care vor intra în detalii să, intra, să vină aici la prezidiu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă prim-ministru și vă doresc mult succes în timpul lucrărilor dumneavoastră de astăzi. Please take your seats. We are going to start the first panel. I would like to ask... Vă rog să vă ocupați locurile. O să începem primul, prima masă rotundă și invit pe participanții la masa rotundă să vină aici, la masa prezidului. Please take your seats. Prenez vos places, s'il vous plaît, on va commencer. Vă rog să luați loc, vom începe. vous prenez vos places et que vous permettez, on va... Dacă vă așezați la locurile dumneavoastră și ne dați voie, vom relua conferința. Vă mulțumim foarte mult. După cele trei intervenții inițiale ale celor trei președinți ai celor trei instituții europene, acum lansăm lucrările conferinței. E a doua conferință cu privire la cadrul financiar multianual al Uniunii Europene și cu privire la resursele proprii. Știți, poate, că prima s-a organizat în octombrie 2011 cu aproape aceiași participanți. E vorba de o conferință care a avut loc uh, în momentul în care se deschide negocieri, are loc într-un moment în care se deschid negocierile între uh, instituții. Pentru în acest scop putem să ne aducem argumentele și putem să auzim și punctul de vedere al cetățenilor pe care le reprezenta dumneavoastră. Avem 42 de deputați naționali care reprezintă 21 de state membre, avem membri ai Parlamentului European, avem reprezentanți uh, ai Consiliului, ai Comisiei și alți reprezentanți ai organismelor Uniunii Europene. Această dezbatere va avea loc în două etape. Întâi vom vorbi despre încasări uh, și despre fonduri proprii, despre resurse proprii și după aceea vom vorbi după amiază despre cheltuieli. Deci, uh, credem că este mai logic întâi să vorbim despre ce încasăm și după aceea despre ce cheltuim. O să discutăm nu doar despre cifre, ci și despre politicile Uniunii Europene pentru anii următori. Cam peste un an, Comisia va elabora prima formă a bugetului plurianual pentru perioada 2014-2020. O informație tehnică. Aveți în fața dumneavoastră pe pupitre o fișă pe care vă rugăm să o completați dacă doriți să luați cuvântul. Vă rog să indicați numele dumneavoastră și instituția pe care o reprezentați, țara. De asemenea, vă rog să ne spuneți dacă doriți să luați cuvântul azi dimineață la partea privind veniturile și resursele sau după masă la cheltuieli. În funcție de numărul de solicitări de intervenții, în funcție de timpul pe care îl avem la dispoziție, uh, va trebui să respectăm oricum uh, disciplina lor la cuvânt și dacă o să fie prea multă dimineață, o să dăm după masă posibilitatea uh, celor care doresc să intervină să o facă. În timpul intervențiilor uh, participanților la masa rotundă, uh, supraveghetorii de sală vor trece prin uh, trei rânduri și vor strânge aceste fișe. Cei care participă la reuniunile Parlamentului European sunt destul de disciplinați în ceea ce privește timpul uh, alocat unei intervenții și mi s-a solicitat și mie să fiu riguros în acest sens pentru intervențiile participanților la conferință, am alocat câte două minute. Deci, vă rugăm să respectați acest timp. Lucrările conferinței uh, sunt uh, transmise în web streaming, deci uh, pe site-ul Parlamentului există un link pe care se poate urmări live această conferință și televiziunile au posibilitatea de a transmite. Există la dispoziția dumneavoastră un bufet afară unde puteți să beți o cafea. Vă rugăm frumos să vă beți cafeaua în afara sălii și să nu o aduceți în sală. O să începem cu prima dezbatere. Participă domnul Andreas Maniornakis, care este ministru adjunct pentru afaceri externe din Cipru, care reprezintă triul de președinție al Consiliului. Apoi doamna Eva Kier Hansen, președinta Comisiei de Afaceri Europene a Parlamentului danez. Apoi domnul Janus Lewandowski, comisar. Și uh, doamna Anne Jensen, care este coraportor pe resurse proprii la Parlament și care îl reprezintă și pe domnul Jean-Luc Dean, care este al doilea coraportor privind resursele proprii la Comitetul Bugetar. Va sosi în câteva secunde. Dar dau cuvântul întâi domnului Ianus Lewandowski în numele Comisiei Europene. Mulțumesc! Domnule președinte, mulțumesc pentru acest prilej pe care mi-l acordați pentru a vorbi în fața uh, aleșilor din 27 de țări. Cred că și Croația participă. Discutăm o temă care nu a fost discutată timp de 20 de ani sau a fost discutată foarte pe scurt. Adică încercăm acum să venim cu o schimbare revoluționară pe partea de venituri și așa că haideți să dăm drumul prezentării PowerPoint. Cred că este bine din când în când să ne amintim de tratat, așa cum a făcut-o și domnul președinte Schulz. Și să vorbim despre faimosul articol 311 din tratat, puteți să-l citiți, Uh, unde se spune că bugetul se va finanța în totalitate din resurse proprii. Deci acesta nu este doar spiritul tratatului, este însă și litera tratatului și cred că este bine să ne amintim din când în când acest lucru. În acest uh, grafic vedeți realitatea din trecut, cum s-a, cum s-a evaluat în timp. Și vedeți că eram foarte departe și de litera și de spiritul tratatului. Pe la mijlocul anilor 60 situația era foarte proastă, după aceea în anii 70 am trecut la partea cu verde, este partea de resurse proprii tradiționale E vorba de Uniunea Vamală, era o comunitate mică, un buget mic și, de fapt, în anii 80, uh, reprezentată cu Bleu, uh, s-a trecut la uh, TVA-ul bazat pe resurse, și, dar asta este un TVA creat artificial. Dar ce s-a întâmplat în anii 80 a înlocuit aproape în totalitate ce era înainte și a fost înlocuit aproape în totalitate uh, de transferul uh, din uh, venitul național brut uh, domnul Schäuble, domnul Rostovski au contribuit la acest lucru. Deci, în anii 90 s-a folosit VNB-ul pe partea de resurse, dar aici e vorba de Atrag atenția că e vorba de bugete reale, bugete folosite. Și a spune că această perioadă a generozității a, s-a produs în anii 80, când am avut uh, peste 1% din uh, bugete, unde s-a cheltuit într-adevăr pentru Europa. Dar acum, în 2011, cheltuielile, uh, bugetul a scăzut sub 1%. În iunie 2011 s-a propus o modificare importantă în sistem. De aceea a scăzut bugetul. Uh, TVA-ul statistic, deci resursele proprii din TVA-ul statistic se va termina în uh, perioada în anul 2014 și acum s-au întădus noi, două noi resurse proprii care au fost alese dintr-o listă lungă de posibilități. Uh, prima ar fi noul TVA din resurse proprii, deci uh, se, vor modifi- se va modifica modalitatea de colectare pentru ca să devină mult mai transparentă și a doua ar fi taxa pe tranzacții financiare. Uh, o să vorbesc pe scurt uh, despre TVA pentru că principalul protagonist va fi totuși taxa pe tranzacții financiare. Deci, TVA-ul nou s-a ales pentru că încercăm ca acest, uh, această taxă să devină mai eficient în întreaga Europa și, de fapt, este o formă de taxare care permite tratamentul legal al tuturor statelor membre. Dar adevărata propunere nouă este următoarea. În propunerea noastră inițială era vorba de 2%, dar în implementare o să trecem la 1% din TVA-ul colectat. Deci asta a fost povestea TVA-ului. Și acum trecem, după cum am spus, la adevăratul protagonist. Taxa pe tranzacțiile financiare, care ia forme diferite în uh, diferite state membre. Deci, uh, această taxă nu a fost niciodată prezentată în fața unui public larg. Este pentru prima dată. Ceea ce vrem să asigurăm este o bază largă, nu doar pentru uh, valori mobiliare, ci uh, și pentru produsele derivate. Deci este 0,1% din volumul comerțului de, da, pentru valorile mobiliare și 0,01 pentru produsele derivate. Două treimi vor merge la bugetul european și o treime va rămâne la bugetul național ca sursă de venit. Nu voi discuta care, sunt, uh, care este rațiunea care este în spatele acestei propuneri, dar uh, vreau să discut cum, va contribui acest, cum vor contribui aceste nouă surse la bugetul european. Taxa pe tranzacții financiare le-am armonizat mai bine decât uh, Uh, era la început la, când erau la nivel național, aveam 10 forme diferite, dar ar fi mai bine să avem o taxă unificată. O să începem cu 27, dar uh, oarecum o să înlocuim contribuțiile naționale. Deci, de fapt, cheltuielile de la nivel național, contribuțiile de la bugetul național la bugetul european, le vom înlocui cu această taxă în timp și vom răsplăti investițiile pe termen lung, pentru că aici vorbim despre impozitarea tranzacțiilor, taxarea tranzacțiilor pe termen scurt. Baza de calcul inițială care este? Estimăm că e vorba de aproximativ 57 de miliarde pe care le-am putea colecta, trebuie să avem în vedere ambele fețe ale operației. De exemplu, când o instituție franceză, și ne ferim doar la instituții, deci 85% din tranzacțiile între instituțiile financiare, bănci, tot felul de uh, instituții de economisire, uh, fonduri de pensii, nu taxăm gospodării uh, sau credite. Deci, dacă o instituție franceză care uh, tranzacționează prin Frankfurt cu o instituție din Suedia, atunci ne bazăm estimarea pe baza pe informațiile pe care le avem uh, despre valoarea tranzacțiilor internaționale și impozităm respectiva tranzacție și în Franța și în Suedia. Iată cum evoluează cifrele. Uh, Situația din 2010 uh, se prezintă aici pe baza unor date concrete. Baza pentru 2010 am redus-o deja la 70% pentru produsele derivate. Dar pentru produsele Uh, cum ar fi uh, valorile mobiliare și obligațiunile, am avut uh, o reducere mult mai mică. Deci, 38 de miliarde de euro vor fi colectate pe această bază. Până în 2020 se va ajunge la 84 de miliarde, dar o treime va rămâne la bugetul național, după cum am spus. Taxăm ambele părți ale operațiunilor. Dacă toate instituțiile sunt înregistrate pe teritoriul Uniunii Europene. În iunie, când am făcut propunerea, am fost mai optimist, dar totuși am putea să ajungem la o reducere a contribuțiilor uh, statelor membre din VNB cu 50%. De exemplu, în acest slide aveți contribuțiile care uh, vin din partea diferitelor uh, state membre, Germania, Franța, Regatul Unit. În albastru mai deschis vedeți care ar fi contribuția, deci în uh, albastru mai închis aveți contribuția actuală și după aceea aveți varianta cu reducerea de 50%. De exemplu, în, pentru Polonia ar fi vorba de o reducere cu 1,8 miliarde euro. Deci, mai ales țările mai mici vor fi beneficiarele nete ale acestei noi măsuri, cel puțin după ipotezele noastre și aveți pe această imagine cam cum ar evolua lucrurile, lucrurile până în 2020. Deci, par, uh, treptat, uh, taxa de pe tranzacții financiare va, repla, uh, va înlocui VNB-ul și cred că pentru atât am avut timp să spun, nu pot să vorbesc despre mecanismele de corecție, cam acesta era însă centrul prezentării mele, cum facem înlocuirea VNB-ului cu TVA-ul și cu aceste uh, taxe pe tranzacțiile financiare și mai multe detalii le vom discuta în timpul mesei rotunde. Și acum urmează Andreas Mavroianis, care este ministru adjunct pentru afaceri europene din Cipru, Cipru în numele triului de președinție. Mulțumesc, uh, Domnule președinte, distinși uh, membri ai Parlamentelor Naționale, membri ai Parlamentului European, dragi participanți, aș dori să încep prin a-mi exprima aprecierea față de Parlamentul uh, European, președinția daneză și Comisia Europeană pentru organizarea acestei a doua conferințe cu privire la cadrul financiar multianual. Acest, acest eveniment are loc uh, în timpul unei profunde crize în Europa, în societățile noastre și reprezintă un jalon important pentru viitorul nostru. Discuțiile trebuie să se organizeze în jurul uh, unor principii importante, uh, corectitudine, transparență și egalitate. Dezbaterea nu trebuie să se Uh, să discute numai uh, problemele pozițiilor nete, ci ar trebui să fie o discuție mai, discuție mai largă, trebuie să fie mai ambițioase, nu doar uh, cifre și procentaje. Deci, Trebuie să transformăm obiectivele de politică în realități. Deci, trebuie să privim în mod diferit criteriile economice, cum ar fi eficiența economică, stabilitatea, independența, cum ar fi criteri- și criteriile politice, cum ar fi legăturile cu politicile europene. În prezent, gradul de autonomie financiară a bugetului european este limitat și accentul pus pe pozițiile bugetare naționale afectează posibilitatea de a se pune în aplicare politicile europene uh, și, în general, bugetul european, așa cum a arătat și doamna Hele Torning-Schmidt. O altă problemă este lipsa de transparență și vizibilitate. Aspectele constituționale Uh, sunt de asemenea importante. Domnul Schulz tocmai ne-a amintit articolul 311. Adevărul este că astăzi nu știm cu adevărat dacă putem continua să considerăm uh, contribuțiile și ratele de venituri ca o adevărată uh, sursă bugetară. TVA-ul uh, reprezintă, are toate trăsăturile unei astfel de contribuție naționale și este perceput ca atare. Până la urmă, adevărata problemă astăzi, care se pune astăzi, nu este că avem nevoie de resurse proprii, asta este evident, ci ce fel de resurse și cum putem să le obținem, pe ce căi. În centrul acestei probleme stă problema unui angajament concret de a asigura Uniunii Europene mijloacele financiare corespunzătoare ambițiilor noastre. În aceste vremuri dificile, poate mai mult ca oricând, trebuie să avem ambiții, așteptări foarte mari, iar bugetul european trebuie să compenseze deficiențele din bugetele naționale. Să nu uităm că chiar dacă în termeni economici financiari e mai bine să încercăm să facem lucrurile la nivel european mai degrabă la nivel național, așa cum a subliniat și domnul Barroso, în ceea ce privește propunerile concrete ale Comisiei, noua resursă din TVA ar folosi resursele administrațiilor fiscale și ar face implementarea mai ușoară, ușoară decât alte opțiuni și ar asigura niște încasări stabile uh, cu asigurarea conformității administrative și asigurând și respectarea destinației acestor bani. Însă, recunoaștem că resursa proprie pe bază de TVA suferă de inegalitățile care există în sistemele naționale din cauza naturii sale regresive. De asemenea, pune o povară mai mare pe statele membre cu o activitate foarte mare în turism. Astfel, Uh, s-ar putea să aibă contribuții foarte mari, unele state membre și foarte mici altele. Date fiind condițiile sociale economice actuale, impunerea unei astfel de taxe ar putea îndepărta, aliena pe cetățeni. Singura taxă nouă propusă cu adevărat este taxa pe tranzacțiile financiare, cu care s-ar putea genera o serie de venituri uh, pentru bugetul european cu eficiența și vizibilitatea pe care le asigură, această taxă ar asigura credibilitatea în fața cetățenilor europeni, însă mulți sunt de părere că o să scadă competitivitatea Uniunii Europene față de alte uh, state care nu au o astfel de taxă. Mai ales statele care se bazează pe sectorul financiar vor trebui să uh, contribuie la definirea unei uh, baze de taxare. Bineînțeles, uh, și ciclurile economice ar putea să afecteze nivelul acestor taxe pentru că ar deveni incert nivelul încasărilor. Sectorul financiar este și nivelul de activitate al acestuia, precum și veniturile bugetare, pot fi afectate în tip de diversi alți factori. Înainte să ne hotărâm însă, va trebui să mai analizăm modalitățile specifice, mai ales elementul de reședință care face parte din propunerea Comisiei, adevăratul impact economic și financiar uh, al taxei va trebui să fie analizat cu mare grijă. Cred că mai e nevoie să explicăm lucrurile, mai ales uh, să ne gândim la ceea ce ne-a spus domnul comisar Lewandowski, care ne-a dat mult de gândit. De asemenea, trebuie să vedem ce facem cu actualele mecanisme de corecție. de multe ori în centrul controverselor uh, folosirea sumelor, este folosirea sumelor forfetare. Deci trebuie să analizăm uh, mai mult uh, în detaliu și să aplicăm principiul Fontainebleau. Nu există resurse proprii perfecte. Fiecare își are punctele tari și punctele slabe și uh, ține seama de realitățile politice și economice. Statele membre au opinii divergente cu privire la diferitele opțiuni și corectitudinea, echitabilitatea uh, constituie factori importanți. Pentru Comisia Europeană și Parlamentul European este foarte important ca aceste resurse să fie suficiente. Bineînțeles, reforma trebuie să se bazeze pe simplitatea și transparența acest, uh, acestui sistem, dar acest lucru nu va rezolva de la sine toate problemele legate de încasări, de corecții. Și permiteți-mi să închei, domnule președinte, și îmi cer scuze că am depășit cele șapte minute. Mai am 20 de secunde de vorbit. Aș vrea să termin pe o notă pozitivă. Sunt convins că dezbaterea între toate instituțiile prezente astăzi aici va contribui la ajungerea la un acord asupra cadrului financiar multianual înainte de sfârșitul anului. Bineînțeles, va trebui să înregistrăm progrese la problema resurselor proprii. De asemenea, va trebui să respectăm pozițiile și ideile tuturor instituțiilor. În același timp, va trebui să găsim o soluție care deși este elaborată în contextul unor restricții uh, bugetare, să poată totuși contribui la atingerea obiectivelor strategiei 2020. Această conferință la care participăm este un prilej foarte bun de schimb de opinii între toți cei care sunt interesați de această problemă. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Uh, you were Mulțumesc foarte mult. Aproape, aproape că ați respectat timpul. Doamna uh, Eva Kerr Hansen, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Danez, are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Foarte rar avem ocazia să discutăm chestiuni fundamentale, cum este reforma propriilor resurse ale Uniunii Europene. Uh, eu uh, mă bucur că putem purta această dezbatere astăzi, deși cu siguranță nu e cel mai simplu subiect de abordat și cu siguranță nu atunci când statele membre se confruntă cu uh, tot felul de constrângeri bugetare. Am purtat o discuție uh, luni uh, la o sesiune interparlamentară în Copenhaga cu privire la MFF. E clar că există multe uh, opinii diferite privind modul în care banii trebuie să fie cheltuiți, mai ales în momentul crizei. De aceea consider că este deosebit de important ca Uniunea să se bazeze pe principiile echității și transparenței dacă dorește să se bucure de sprijinul cetățenilor europeni. Aceste principii trebuie să se aplice nu numai uh, modului în care Uniunea adoptă decizii, ci și politicilor specifice și deci uh, laturii de venituri din bugetul Uniunii. Am să încerc acum să vă vorbesc despre propunerea Comisiei în ceea ce privește veniturile în cadrul noilor perspective financiare. După cum am auzit, se propun două noi resurse proprii. Înainte de a comenta, aș vrea să fac uh, Câteva observații generale. Noile resurse proprii, pe lângă faptul că trebuie să fie echitabile și transparente, trebuie să respecte următoarele criterii. Mai întâi, poziția majoritară în Consiliu este că colectarea impozitelor trebuie să rămână o prerogativă națională. Parlamentele naționale trebuie să decidă ce fel de impozite se colectează veniturile și uh, ratele pentru noile resurse, uh, așa cum stau lucrurile astăzi, trebuie să fie decise numai de către Consiliu, care reprezintă pozițiile parlamentelor naționale. Nu ar fi realist să ne preconizăm o altă abordare. Veniturile din noile resurse proprii trebuie să ducă la contribuțiile statelor membre din VNB. Uh, noile resurse proprii nu ar trebui să uh, Uh, crească nivelul general al cheltuielilor în viitorul cadru financiar multianual. Și acum haideți să vă vorbesc puțin despre noua resursă TVA. Obiectivul comisiei este de a simplifica modul în care se calculează resursa TVA și de a asigura un tratament egal între toate statele membre. Acest lucru corespunde criteriilor de echitate și transparență pe care le-am menționat la începutul intervenției mele. Însă, sunt îngrijorată în momentul de față dar consecințele privind uh, contribuțiile diferitelor state membre nu sunt clare. Cu informațiile pe care le avem acum, nu, nu putem să evaluăm dacă sarcina va fi repartizată echitabil între statele membre. De aceea, domnule comisar, sper ca Comisia să ne transmită aceste informații cât mai curând posibil. Acum câteva cuvinte despre noua <clears throat> taxă nouă, pe tranzacțiile financiare. Aici apar două întrebări care trebuie să fie tratate separat. În primul rând, trebuie chiar să existe o astfel de taxă în Europa? Această întrebare în sine este extrem de controversată. Apoi, care ar fi consecințele unei astfel de taxe pe tranzacțiile financiare asupra creșterii și ocupării forței de muncă? Aștept cu interes să analizăm mai îndeaproape noile metode de calcul propuse de comisie cu privire la efectul asupra PIB-ului european și șomajului. Și cum spuneam, trebuie să dispunem de aceste informații pentru a putea să discutăm lucrurile în mod serios. Apoi, dacă s-ar întruni susținerea necesară pentru astfel de tax, atunci veniturile ar trebui să treacă în bugetul european sau numai în bugetele naționale. Și aici avem nevoie de mai multe informații privind distribuția. E puțin probabil ca propunerea Comisiei să se bucure de susținerea necesară din partea tuturor celor 27 de state membre, dar chiar și țările care sunt în favoarea taxei uh, insistă ca acest venituri să se ducă în bugetele naționale și nu în bugetul Uniunii Europene. Am să mă refer acum la mecanismele de corecție. În primul rând, uh, știți de la nivel național, dragi colegi, că avem dezbateri similare când discutăm despre transferul bugetelor între regiuni. Cine trebuie să plătească mai mult, cine mai puțin, calculele întotdeauna determină dezbateri prelungite și foarte multe controverse. Chiar și într-o lume, perfect, într lume perfectă, pardon, mi-aș dori să nu există niciun fel de corecții asupra bugetului european, dar, din păcate, asta nu este o perspectivă realistă. Aș vrea însă să subliniez că sistemul de corecții actual nu este echitabil și nu este o soluție care se poate menține pe termen lung. Statele membre care au condiții economice egale trebuie să fie tratate la fel. De aceea cred că trebuie să cerem țărilor care beneficiază acum de un mecanism de corecție să-și modifice poziția pentru a găsi o soluție mai bună în această privință. În încheiere, aș vrea să vă spun că de fiecare dată când discutăm bugetul Uniunii Europene, se cer mai mulți bani pentru noi domenii uh, strategice. Dragi colegi, ce ar fi dacă am discutat despre felul în care chiar cheltuim banii? Care este rezultatul în buget? Știm suficient despre modificările pe care le, aduc, le aduce modul în care cheltuim banii astăzi. Poate că unele fonduri ar putea fi cheltuite mai eficient și mai ales pentru problemele cheie în viitor, și anume cum să încurajăm investițiile, ecologizarea, creșterea economică. Comisia a început prin a sublinia faptul că bugetul trebuie să fie finanțat, iar noi trebuie să le lămurim cum să facem asta. Vă mulțumesc! Seven minutes. The last panelist uh, is Mulțumesc. Acum, doamna Anna Jensen, uh, din partea Parlamentului European, va interveni. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și vă mulțumim că ați organizat acest eveniment, care este foarte important și e foarte important, de fapt, să purtăm această discuție privind resursele proprii. De fapt, Parlamentul European este în mare măsură de acord cu condițiile care au fost enunțate de doamna Kerr Hansen, eh, care a spus că resursele proprii, cele noi, trebuie să respecte suveranitatea fiscală a statelor membre. Și noi considerăm că parlamentele naționale trebuie să decidă fiscalitatea în Europa. De asta vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Secondly, she said the revenue should be... Apoi a spus că veniturile trebuie să fie uh, decise în Consiliu, dar numai după ce au auzit uh, părerea parlamentelor naționale, deci să se inspire din uh, părerile noastre. În al treilea rând, doamna Hansen a spus că noile resurse proprii trebuie să ducă la o reducere a contribuțiilor naționale. Exact asta vrem să spunem și noi. Tocmai asta am cerut de mult timp, să se reducă contribuțiile naționale cu ajutorul noilor resurse proprii. De ce ne dorim aceste resurse proprii noi? Pentru că ne dorim un sistem mai simplu, mai ușor de înțeles pentru resursele proprii și în această privință suntem de acord cu ideile enunțate de doamna Kerr Hansen cu privire la echitate și transparență, acestea fiind elementele cheie pentru a soluționa problema. Noi am solicitat ca noile resurse proprii să fie o condiție pentru ca Parlamentul să voteze în favoarea noului cadru financiar multianual. Și aici avem o anumită autoritate pentru că trebuie să aprobăm uh, acest uh, nou cadru și am, vom spune dacă nu introduceți un sistem mai uh, simplu și mai echitabil pentru resursele proprii noi, atunci riscați ca Parlamentul să nu voteze în favoarea MFF. Vreau să vă reamintesc că întreaga discuție legată de MFF și de resursele proprii noi este o chestiune extrem de delicată și de dificilă în Consiliu. De fapt, se face o negociere dură între, stat, între șefii de state și guverne și vreau să re- vă reamintesc că după ultima discuție de acest gen, persoana uh, care stă, conducea discuțiile era Tony Blair, uh, Tony Blair a spus data viitoare cred că o să ne omorâm între noi. Deci nu e un exercițiu foarte plăcut. Iar noi, parlamentele, vrem să vă ajutăm uh, uh, să ajungem într-o lume mai bună, unde să discutăm mai bine și să ne axăm mai mult asupra laturii de cheltuieli și nu neapărat pe recuperarea fondurilor, ci pe calitatea cheltuielilor, astfel încât să nu ne certăm doar pentru poziții mai favorabile în contextul Uniunii Europene. Comisia a propus uh, FTT și TVA ca noile resurse proprii. Aceste propuneri se discută acum și în Parlamentul European, alături de propuneri privind piața internă. Și impresia mea Uh, destul de clară este că există o majoritate în Parlamentul European care susține aceste propuneri din partea Comisiei. Deci Parlamentul și Comisia sunt alături în această privință. În Parlamentul European, în Comisia Bugetară, discutăm despre taxa pe tranzacțiile financiare Ideea fiind că dacă dumneavoastră în Consiliu cădeți de acord asupra acesteia, atunci măcar o parte din veniturile obținute ar trebui să fie noi resurse proprii care să reducă contribuția națională. Veți vedea că acest lucru este deosebit de important. Ca să sintetizez uh, și pentru a arăta clar ceea ce ne dorim noi la Parlament, este că ne dorim un sistem simplu pentru resursele proprii. Ne dorim un sistem fără excepții, fără uh, rabaturi, uh, nu cele 42 de uh, scutiri pe care le avem acum și pe latura de venituri și pe latura de cheltuieri. Nu vrem o uh, impozite nete mai mari, ci vrem un alt mod de a trata, de a gestiona noile resurse proprii. Vrem să ne concentrăm asupra calității cheltuielilor. Despre asta ar trebui să discutăm. N-ar trebui să avem uh, cheltuieli din bugetul european care să existe pur și simplu pentru că sunt în favoarea poziției nete a anumitor țări. Cheltuielile trebuie să fie prevăzute pentru că sunt necesare în beneficiul economiei europene, în beneficiul pieței interne, în beneficiul consecvenței pentru cetățenii europeni. Noi vrem să reducem contribuțiile naționale. De fapt, acesta este mesajul esențial din partea Parlamentului European. Sper că l-ați înțeles cu toții. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Vom începe acum cu intervențiile din sală. Nu știu dacă uh, dacă puteți uh, folosi sistemul electronic, vă rog să uh, completați un formular. Primul care intervine este domnul Eduardo Cabrito, președintele Comisiei Financiare din Parlamentul Portugaliei. Domnul Cabrita. Bom dia a todos, caros, caros colegas. Gostaria de saudar eh, a presidência, a Comissão Europeia. Bună ziua, eh, stimați colegi. Eh, aș vrea să mulțumesc președin, președinției Parlamentului European că ați luat această inițiativă. Parlamentos nacionais. E julgo que as condições em que estamos hoje a discutir esta matéria são bem mais favoráveis do que o ambiente que tínhamos. Vă mulțumesc pentru că ați implicat parlamentele naționale în această discuție. Îmi dau seama că uh, condițiile sunt mai favorabile decât în luna octombrie când ne-am întrunit pentru prima dată pentru a discuta aceste uh, condiții. Cadrul financiar multianual este astăzi mult mai stabil. Uh, totalitatea participanților știu că bugetul european trebuie să fie conceput astfel încât să favorizeze solidaritatea și creșterea într-o Europa care va aduce mai multă competitivitate. De aceea, noțiunea, problema, pardon, resurselor proprii trebuie să fie văzută ca partea unui răspuns european, unei reacții europene la o criză care nu afectează numai un stat în parte, ci este o criză generalizată în Europa. O criză specială în zona euro care are o intensitate diferită în funcție de țările afectate. Dar ceea ce contează, așa cum a spus și președintele Comisiei, este că bugetul european uh, să nu uite să promoveze solidaritatea, competitivitatea și să permită în același timp um, dezvoltarea echilibrată în cadrul european. Și întrucât vorbim despre un cadru european, cred că noile resurse proprii ar trebui să sublinieze ideea unei mai mari echități în uh, repartizarea uh, finanțării acestui proiect uh, european în uh, perioada 2014-2020. Atunci, cu privire la taxa pe tranzacțiile financiare, aș vrea să vă spun că aceasta uh, vine în întâmpinarea unei uh, exigențe, unei cerințe. Există un consens care s-a desprins care arată că o astfel de taxă ar fi utilă și ar respecta tratatele pentru a asigura finanțarea, finanțarea bugetului european, mai ales din resurse proprii. Deci această taxă ne-ar permite să reacționăm la criza financiară globală. Am oferi o reacție echilibrată. Am arătat că sistemul instituit este echilibrat în ceea ce privește finanțarea bugetului european. Și asta ne-ar permite să reducem să, um, să reducem să contribuția națională din VNB. Vom continua să lucrăm în acest uh, cadru și vreau să vă spun că în Portugalia, pentru că am ajuns la un consens la nivel național, suntem gata să ne angajăm în exercițiul, în procesul de consolidare bugetară, punând accentul asupra investițiilor care va crea noi locuri de muncă. Vă mulțumesc. Mr. Ludek Sefcik, Chair of the European Union of... Președintele din uh, Comisiei pentru Afaceri Financiare din Parlamentul Cehiei are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș dori să vă spun că atunci când noi ne pregăteam să ne asumăm președinția Uniunii Europene în prima jumătate a lui 2009, credeam că atunci, în prima jumătate a anului 2009, revizuirea de la jumătatea parcursului pentru perspectivele financiare pe termen lung um, a, va, vor avea loc. Și ne-a surprins faptul că acest lucru s-a întâmplat numai doi ani după. Vă rog să nu o luați ca pe o critică, domnule comisar. Discuțiile de acum arată că ați tras învățăminte din lecțiile trecutului și că, în cooperarea dumneavoastră cu Parlamentul și cu celelalte părți interesate, dezbaterile au început până la urmă la timp. În legătură cu uh, acest subiect, eu reprezint uh, Senatul Cehiei, Camera Superioară a Parlamentului Ceh și suntem pentru eliminarea tuturor acestor corecții, rabaturi și altele de acest gen. Salut ce au spus aici reprezentanții Parlamentului European că nu sunteți pentru o creștere cu orice cost la nivel național. S-a spus că trebuie să ne reducem cheltuielile. Sigur că e ușor să spui asta atunci când uh, sunt resurse, însă, din păcate, trebuie să încercăm uh, cu resursele noastre limitate să obținem o valoare adăugată cât mai mare. Resursele proprii la nivelul Uniunii Europene sunt importante și ar trebui să fie puse în legătură cu această plus valoare la nivel european. Avem nevoie de mai multă piață unică, avem nevoie de mai multe tranzacții, nu doar în domeniul bancar, ci și în rest. Avem nevoie de un VND mai mare, noi cu toții. Și Evident că ar trebui să avem aceeași rată procentuală pentru toate statele membre în legătură cu contribuțiile acestora, deci nu suntem pentru corecții. Suntem de acord cu propunerile dumneavoastră, am dorit să mai aprofundăm analizele și după aceea poate ne putem pune de acord asupra unei soluții de compromis. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Pervanș Berez, președintă pentru, în Comisia pentru Angajarea Forței de Muncă din Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să contribui și eu la această dezbatere esențială în legătură cu fondurile proprii. În vremuri de criză, înțelegem că propunerea Comisiei ne invită să revenim la ce spuneau părinții fondatori ai Uniunii Europene. Uh, ar trebui să încercăm să obținem mai multe resurse proprii. Graficul pe care l-a prezentat domnul Lewandowski a arătat acest lucru foarte bine. Toate acestea, inclusiv noua dimensiune inclusă în tratat privind definirea resurselor proprii ne fac să considerăm că propunerea Comisiei este extrem de echilibrată și este echilibrată pentru că a defini o resursă proprie, un impozit în orice economie, trebuie să răspundă la trei obiective mari. În primul rând, trebuie să existe resurse astfel încât uh, să existe acțiuni publice, apoi trebuie să apară o redistribuire între cetățeni și contribuabili în general și, în al treilea rând, trebuie să genereze un anumit comportament în rândul actorilor economici. Echilibrul uh, de la nivelul propunerii comisiei, ni se pare, sub rezervele anumitor verificări, că răspunde acestei, acestui triplu criteriu. În ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, uh, considerăm că toată lumea are, nive- are un interes aici. Um, există o împărțire, o treime la nivelul statelor membre, două treimi la nivel european. Dar trebuie să evităm faptul că statele membre ar înțelege că um, vor doar să obțină resurse proprii pentru ele. Dacă aceasta ar fi interpretarea, am pierde foarte mult uh, dacă nu, a merge spre impozitarea din secolul 21, care se bazează pe dezvoltarea unei activități și așa ceva nu s-a întâmplat până acum. În fine, aș dori să revin la ideea că dacă impozităm prin o pe tranzacții financiare echilibrată aceste tranzacții, vom face ceea ce trebuie în legătură cu cetățenii europeni și asta mi se pare că este esențial pentru că și statele membre vor fi interesate, beneficiază de o treime din veniturile astfel obținute și sunt diminuate în plus și contribuțiile lor naționale. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Pierre Bernard Raymond, membru al Senatului francez, are cuvântul acum. Domnule președinte, dragi colegi, Oare Europa va continua să fie insignifiantă în ochii lumii cu un buget de 1% din VNB-ul uh, brut, din venitul național brut? Vor mai trece oare 100 de ani până când ne vom uh, lupta pe mm, reducerea contribuțiilor și pe uh, sumele legate de rabaturi și pe teoria justei returnări? Europa trebuie să înțeleagă că nu trebuie să omoare bugetele naționale cu astfel de politici uh, constrângătoare, um, ci să plece de la o idee de relansare la nivel european, pentru că la nivel european nu există datorii trebuie să încercăm să ne regândim filozofia și să progresăm, iar resursele proprii sunt în centrul acestei problematici. Să dublăm bugetul european de acum până în 2020 și să ajungem la 2% din VNB. Să reducem contribuțiile fiecărui stat, lucru care ar putea să afecteze această marjă de manevră prin re- legată de reducerea datorilor suverane autorizarea împrumuturilor în anumite limite, ținând cont de faptul că bugetul trebuie să fie mai constant. Aceste trei condiții nu pot fi atinse decât dacă resursele proprii care astăzi reprezintă 14% din buget vor ajunge la aproximativ 60% în 2020. Asta înseamnă că trebuie să adoptăm propunerile Comisiei de a crea o adevărată formă de resurse proprii din TVA și o taxă pe tranzacțiile financiare care să poată să ducă la anumite adaptări, dar trebuie să ne gândim și la crearea altor resurse proprii care s-ar ajuta acestora două sau ar putea să le înlocuiască în cazul în care în legătură cu ele nu obținem succes. În legătură cu accizele, în legătură cu um, um, sumele obținute în urma tranzacționărilor de dioxid de carbon, am putea să ajungem la niște încasări de aproximativ 20 de miliarde de euro. Am putea să ne gândim la taxarea jocurilor online, la comunicațiile. Um, la anumite tipuri de comunicații și la comerțul cu arme. Îmi dau seama că propunerile mele sunt foarte ambițioase, ținând cont de care este starea actuală de spirit, dar re, eu, europenizarea veniturilor europene revine astăzi în discuție și este un obiectiv categoric. Cei care consideră că se aduce atingere suveranității statelor aș, le-aș răspunde că în era globalizării este un avantaj că putem să rămânem suverani în condițiile în care suntem cu toții membrii ai Uniunii Europene. Uh, Mm, un deputat uh, din Camera Deputaților Italieni. Aș dori să repet câteva lucruri pe care le-am spus uh, și în intervenția mea din octombrie la prima conferință. <clears throat> Așa cum a spus colegul francez, cred că nu trebuie să renunțăm la principiul de a, că pentru a construi mai multă Europa ar trebui să avem un bilanț mai solid al Europei. Deci trebuie ca pentru a obține un astfel de bilanț uh, pozitiv, trebuie să avem mai multă Europa. E un principiu absolut incontestabil care ne poate ajuta să depășim contradicțiile între ceea ce facem și ceea ce spunem. Uh, uh față de acest uh, lucru important istoric pe care îl putem construi. De aceea este important să avem resurse proprii, așa cum a spus și domnul comisar Lewandowski. Noi, în principiu, suntem de acord cu lucrurile care s-au spus aici și am uh, dorim uh, ca pentru uh, taxa pe tranzacțiile financiare, trebuie să liniștim toate părțile interesate că nu vom stimula astfel plecarea din Europa a celor care nu vor să fie astfel impozitați. În ceea ce privește TVA-ul, trebuie să uh, facem corecțiile uh, adecvate pentru ca să nu aibă un efect mai mare asupra unor state membre decât asupra altora, date fiind cotele pe care le au diferite state, cotele de TVA. Cred că putem să obținem chiar și alte surse pentru uh, bugetul nostru cu puțin curaj. De unde ar putea să vină astfel de resurse? Cred că ar trebui să renunțăm la principiul uh, un impozit pe care l-a analizat comisia inițial, și anume taxa pe emisiile de dioxid de carbon, așa cum a amintit și uh, colegul francez. Și a doua posibilitate ar fi marja care există între valoarea maximă a resurselor proprii și cele din uh, cadrul financiar multianual, ar fi vorba de realocarea fondurilor neconsumate, necheltuite, pe care nu ar trebui să le re Uh, transferăm în fond și în bugetul Uniunii Europene, ci să le folosim în alte scopuri pentru a obține rezultate, valori adăugate maxime în domeniul cercetării. Deci fără să afectăm politicile tradiționale, dar și cu, a, cu acest, fără aceste resurse suplimentare nu putem să avem cercetare de excelență, unități uh, academice, universitare de excelență sau unități sanitarii de uh, excelență care să îi um, convingă pe cetățenii europeni despre ce înseamnă Europa. Deci, în perspectiva anului 2020, trebuie să construim tot mai multă Europa fără să facem niciun pas înapoi. Deci, cred că ar trebui să avem puțin ter mai mult curaj. Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc! Sweden. Domnul uh, Jörg Andersen din Suedia. Mulțumesc. Poziția Suediei este bine cunoscută. <clears throat> Nu dorim să modificăm nimic în legătură cu dreptul de a impozita. Acesta nu trebuie să fie un drept de nivel european. Nu vrem să deschidem uh, această posibilitate. Deja am deschis puțin fereastra, între ghilimele, dar nu vrem să deschidem ușa cu totul pentru că ne este teamă că vom ajunge într-o situație nedorită. În legătură cu taxa pe tranzacțiile financiare, adesea se avansează un argument conform căruia, pe de o parte, aceasta este o taxă care are anumite efecte legate de activitățile care nu respectă foarte bine regulile de pe piața financiară. Unii spun că e foarte bine, dar pe de altă parte ar trebui să ne gândim dacă într-adevăr capitalul va rămâne acolo unde este acum, dacă nu va exista o relocare, pentru că riscurile sunt um, mari. S-ar putea ca activitățile să se modifice în viitor și să existe niște efecte globale, altele decât cele pe care le avusesem în vedere s-ar putea ca evoluțiile să meargă chiar într-o direcție opusă celor estimate. În conformitate cu estimările Comisiei Europene, s-ar putea să apară anumite efecte negative asupra PIB-ului Așa că propunerea nu respectă principiul proporționalității. Suntem foarte preocupați în legătură cu această propunere și considerăm că, de fapt, Europa are acum nevoie de mai multă creștere și mai multă competitivitate. Așa că aș dori să vă îndemn să vă concentrați asupra acestor idei. Nu cred că propunerea pe care o avem în față este armonizată cu principiile pe care tocmai le-am enunțat. Vă mulțumesc! Anipodimatan, vicepreședinte al Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte. Această sesiune legată de resursele proprii este extrem de importantă pentru că este legată direct de viziunea pentru Europa. Se pare că inclusiv viziunea noastră în legătură cu Europa în aceste vremuri de criză gravă este fragmentară și în unele cazuri este după părerea mea, prea mult influențată de prioritățile pe termen scurt de la nivel național. Raportorul um, din Parlamentul um, European Am luat cuvântul ca raportor din partea Parlamentului European pe taxa privind tranzacțiile financiare și aș dori să vă spun că propunerea pe care o discutăm acum este exact așa cum o arată și titlul său, legată de stabilirea unui cadru comun, astfel încât să putem coordona diferite opțiuni și diferite forme de taxe pe tranzacțiile financiare care există acum în mai multe state membre, 9 sau 10 state membre. Deci se vorbește de fapt despre coordonarea diferitelor forme de taxe pe tranzacțiile financiare, ținând seama de învățămintele pe care le-am tras din exercițiile anterioare care au avut mai puțin succes și mă refer de exemplu la cazul Suediei. Prima observație pe care aș vrea să o fac din acest punct de vedere este că pentru a fi serioși atunci când spunem că trebuie să învățăm ceva din această criză, din criza actuală financiară care s-a transformat într-o criză fiscală, deci pentru a fi serioși trebuie să corectăm acțiunile noastre, nu să evităm anumite acțiuni. Domnul comisar Lewandowski a avut o prezentare excelentă în legătură cu aspectele tehnice ale propunerii după cum probabil știți, în mare măsură, Parlamentul European susține elementele de bază ale propunerii Comisiei și lucrăm astfel încât propunerea actuală să fie și mai eficientă și mai eficace. În același timp, știm că se poartă acum discuții dificile în mai multe state membre, că există state membre care obiectează împotriva acestei propuneri sau care au rezerve puternice. Sper că această conferință ne va putea ajuta să înțelegem mai bine pozițiile celorlalți. După părerea mea, există o serie de precondiții pentru ca această conferință să dea într-adevăr rezultatele scontate. Și, în general, uh, atunci când vorbim uh, despre aspecte conflictuale de genul taxei pe tranzacțiile financiare, prima precondiție este aceea să facem cu toții un efort și să discutăm pe baza unor elemente concrete și unor argumente concrete. Și trebuie să subliniez faptul că, într-adevăr, Comisia a pregătit un studiu de impact foarte detaliat care uh, are în vedere fiecare aspect și fiecare impact al punerii în aplicare a, taxei pe tranzacțiile financiare. Pe de altă parte, argumentele pe care le auzim uh, uneori în legătură cu faptul că va avea loc un uh, impact negativ asupra creșterii, că tranzacțiile se vor deplasa în altă parte, nu sunt uh, atât de bine fundamentate nu există fapte concrete pe baza cărora să fie fundamentate. Și iată, taxa pe tranzacții, în legătură cu taxa pe tranzacțiile financiare, acest dezechilibru este foarte important. Haideți să discutăm cu argumente, cu fapte și să încercăm să evităm stereotipurile și propaganda. O ultimă observație acum. După cum a arătat domnul președinte Schulz ieri, cred că noi, parlamentarii europeni și parlamentarii din parlamentele naționale, suntem de fapt aliați. Și știți că în trecut mai multe guverne din Uniunea Europeană s-au concentrat prea mult pe recâștigarea încrederii piețelor pentru a rezolva criza financiară. Cred că prioritatea noastră ar trebui să fie să recâștigăm încrederea cetățenilor și pentru a putea face acest lucru trebuie să încercăm să fim coerenți și consecvenți. Și atunci când spunem că dorim ca sectorul financiar din Europa să servească, de fapt, principalul său scop, principalul său obiectiv, adică finanțarea economiei reale, cred că trebuie să dăm dovadă de coerență și consecvență și să putem într-adevăr să transpunem aceste cuvinte în acțiuni și decizii concrete. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mrs. Polimata. Now the floor goes... Mulțumesc, doamnă Polimata. Acum, domnul Klaus Leithoff, care este membrul Parlamentului olandez. Mulțumesc foarte mult. Uh, fiind olandez, uh, nu e surprinzător faptul că pledez pentru modestie în bugetul european, dar uh, spun în același timp că suntem pe deplin angajați față de contribuția noastră corectă la bugetul european și faptul că plătim mai mult decât primim nu este o problemă neapărat pentru noi. Dacă însă nu se plătește din fiecare uh, țară la un nivel proporțional cu propriile uh, bugete, atunci va trebui să găsim modalități de a corecta această situație. Nu vorbesc aici în numele Ministerului de Finanțe, ci ca reprezentant al poporului. Ca politicieni trebuie să ținem seama că fiecare euro pe care l-am îl cheltuim este creat prin munca cetățenilor europeni. Deci, trebuie să ținem seama de voința poporului când luăm măsuri la nivel european. Asta înseamnă democrația. Deci, în fiecare țară s-au făcut uh, reduceri bugetare, cu toții, în toate țările se confruntă cu situații dificile, deci n-are niciun sens să îi facem să plătească mai mult uh, oricare ar fi aceste noi resurse. Oricum s-ar elabora aceste noi resurse, până la urmă tot europenii plătesc și nu cred că calea pe care trebuie să urmăm este uh, să impunem și mai mult impozite. Deci trebuie să avem o politică bugetară mai înțeleaptă și mai modestă. Mulțumesc, uh, Carlos Costa Neves din Portugalia. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să vă mulțumesc pentru organizarea acestei conferințe. A fost o plăcere pentru mine să revin în acest eh, hemiciclu unde am petrecut mai mulți ani din viață. Această propunere a Comisiei de a da mai mult echitabilitate contribuțiilor naționale la bugetul european eh, reformarea resurselor proprii este o propunere importantă. Sunt destul de critic însă față de aceste Uh, instrument uh, bine cunoscut care este uh, rabatul. Dar aș reveni la problema bugetară. Ne-am adunat aici parlamentari europeni, parlamentari din Parlamentele Naționale, reprezentanței Comisiei, ai Consiliului. Ne-am întâlnit aici în mod surprinzător. Nu să discutăm despre 5% sau 3% din uh, Uh, contribuțiile din PIB-ul statelor membre, ci despre 1%, ceea ce nu s-a schimbat. Este și mai ciudat faptul că nu discutăm despre consolidarea acestui mic procent, ci vrem să-l mai reducem și mai mult. De aceea nu pot decât să aplaud din tot, suflet, tot sufletul propunerea făcută de Comisie Parlamentului. Trebuie să, dacă vorbim de aprofundarea Uniunii Politice, s-a trecut de la comunitate economică europeană, la o comunitate europeană, dacă cerem mai multă Europa, dacă vrem creșterea treptată a competențelor, pe de altă parte, se pare că vrem un buget mai mic, vrem să reducem bugetul existent și, cu siguranță, într-un moment în care vrem și mai multă creștere, mai multe locuri de muncă, când vrem să avem mai multe investiții, uh, Totuși, propunerile Comisiei vin în sensul de a reduce acești bani disponibili pentru investiții. Ehm, ehm, unii spun că plătesc mai mult decât primesc, dar eu niciodată n-am stat să socotesc, n-am făcut o contabilitate foarte strictă, pentru că există un, printre marile uh, provocări ale Uniunii Europene și această nevoie de a ne consolida treptat resursele proprii și la nivel european. Numai așa va dobândi Europa credibilitatea pe care ne dorim. Cornelia Mihalke, Austria. Kolleginnen und Kollegen, äh, herzlichen Dank. Stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru că avem posibilitatea de a discuta aici, în plen, despre acest subiect. Aș vrea să vă spun că sunt perfect de acord cu colegul din Olanda, care ne-a atras atenția că cetățenii din fiecare stat membru trebuie să înțeleagă cum sunt cheltuiți banii europeni, pentru că până la urmă banii vin de la contribuabil, de la ei. Sper din tot sufletul ca ideile pe care le aducem astăzi din numele parlamentelor naționale să nu fie doar vorbe goale. Um, um, deși uh, președintele Schulz ne-a spus că um, ne-a promis că aceste idei vor fi ascultate și folosite. În Austria, uh, cuvântul economii nu este un cuvânt necunoscut, dar uh, în țara noastră rezultatele s-au bazat, uh, rezultatele bune, nu numai pe mai multe venituri, ci și pe eforturile de economisire. Acestea uh, sunt în desfășurare în, uh, în țara noastră. Este și un subiect de actualitate în săptămânile care urmează, pentru că și cetățenii austrieci se confruntă cu multe reduceri și măsuri de austeritate, dar sperăm de aceea ca și cheltuielile de la nivel european să fie evaluate. Să vedem unde și cum se cheltuie și de unde se pot face economii să lăsăm la latitudinea statelor membre ceea ce se poate rezolva mai bine la nivel național. Independent de acest lucru, Austria este perfect de acord cu propunerea Comisiei de a introduce o taxă pe tranzacțiile financiare și mm, suntem dar nu considerăm că propunerile legate de reforma TVA ar aduce o valoare în plus. Nu ne dorim acest lucru. Vă mulțumesc. Thank you very much. Miguel Portas. Miguel Portas, membru al Parlamentului European din partea Portugaliei. Domnule președinte, în Portugalia, zicem, și noi mai bine mai târziu decât niciodată. Această propunere de a introduce taxa pe tranzacțiile financiare vine pe mesele instituțiilor noastre cu câteva decenii mai târziu decât ar fi trebuit să vină. Dar chiar dacă vine mai târziu, e bine să îi dăm toată atenția și să nu trecem cu vederea. Comisia propune impozitarea unor, uh, unui evantai foarte larg de produse financiare. Și cred că aceasta este partea pozitivă cea mai importantă a propunerii. Aș vrea însă să formulez câteva critici. În primul rând, modelul de colectare a taxelor lasă în afara posibilității de taxare toate titlurile de valoare care fac obiectul unor tranzacții în Europa, dar nu sunt totuși titluri emise în Europa. Astfel, se deschide larg uh, calea spre evaziunea fiscală. Un alt aspect ar fi faptul că această taxă trebuie să urmărească valorificarea produselor mai simple și să penalizeze produsele complicate, structurate. Asta ar permite uh, ajutarea investițiilor pe termen lung și sancționarea investițiilor speculative. Însă taxa în forma actuală nu răspunde acestor două obiective. E vorba de o propunere care nu permite, de fapt, combaterea eficientă a speculei. În al treilea rând, aș vrea să mă adresez tuturor celor care susțin că taxa pentru tranzacțiile financiare va avea drept consecință uh, plecarea acestor tranzacții din Europa. Uh, locul unde se fac cel mai multe tranzacții, City-ul, în Londra, aplică o taxă de 5 ori mai mare decât nivelul propus de uh, Uh, propunerea europeană și totuși capitalul nu a fugit din uh, Londra. Și acum uh, mă refer la un lucru care mă preocupă foarte mult și anume că banii din această taxă ar trebui să crească capacitatea de investiție a bugetului comunitar, comunitar, dar în forma actuală, de fapt, pare să reducă contribuțiile naționale la bugetul comunitar, deci nu se va putea crește capacitatea Europei de a finanța politici prin care se creează locuri de muncă, ci din potrivă contribuie la diminuarea contribuțiilor statelor membre. Și voi încheia uh, exprimând o dorință uh, și anume că poate că lucrurile pe care le-am spus sunt uh, din, provin din faptul că nu am citit corect textul, dar sper să, într-adevăr, să mă fi înșelat. There is no question that the Nu există nicio îndoială că trebuie să reformăm taxarea la nivel european și să dezvoltăm un sistem mai corect, mai echitabil, mai eficient, care este în același timp foarte eficace. Acest sistem actual nu e eficient, dar e eficace și funcționează. Dacă e să trecem la un nou sistem, trebuie să ținem seama aspecte foarte importante. De exemplu, în Uniunea Europeană există unele state membre mai mici care se confruntă cu dezavantaje foarte mari față de statele membre mari. Iar aceste state mici au elaborat niște instrumente, sisteme fiscale care le permit să echilibreze acele dezavantaje cu care se confruntă pentru a putea supraviețui în economia europeană. Dacă impunem o taxă financiară pe tranzacții, s-ar putea să ucidem activitatea financiară din aceste state membre și acest lucru va avea un efect extrem de negativ asupra economiilor lor. Nu suntem împotriva implementării acestei taxe, dar ar trebui să fie aplicată cu mare grijă și treptat. Adică Deci nu trebuie să se facă schimbări care să aibă imediat efecte în economie uh, sau foarte bruște, ci să se introducă treptat lucrurile. Avem posibilitatea de a taxa în forme diferite uh, diferitele activități. Uh, așa cum a spus colegul din Franța, putem impune și alte taxe, deci, pentru a avea venituri suplimentare la buget. Dar orice facem trebuie să facem cu mare grijă și în timp și nu trebuie să ne concentrăm une, asupra unei singure categorii de taxe. Important este însă ca toate statele membre să ia în serios acest lucru, pentru că dacă, de exemplu, statele membre mici uh, nu sunt tratate cu mare atenție, s-ar putea să ajungă într-un dezastru economic. Grupul uh, Verde din Parlamentul European. Aș vrea să spun comisarului responsabil pentru buget, domnul Lewandowski, că îi salutăm prezența aici și că cu siguranță ne va ajuta să progresăm. Deci, este foarte important să respectăm tratatele europene. În toate tratatele europene se vorbește despre existența resurselor proprii. Deci, dacă se vorbește în tratat despre acest lucru, acum trebuie să punem și în practică. Nu sunt împotriva unor acorduri sau acordurilor care au fost deja adoptate, ci aș susține faptul că trebuie să aplicăm ceea ce avem în tratate. Parlamentele naționale nu se opun acestui lucru pentru că, de fapt, ne bazăm pe faptul că Parlamentele naționale și Consiliul trebuie să adopte, să-și asume și să aplice aceste prevederi ale tratatului. Apoi, în legătură cu reglementarea piețelor financiare, cred că este foarte bine, pentru că alte piețe sunt deja uh, ținute sub control. Cred că este foarte bine că e bine ca să ținem piețele sub control. Și introducerea acestei taxe pe tranzacțiile financiare, unii spun că s-ar putea să afecteze competitivitatea dar uh, competitivitatea noastră ar trebui să crească oricum. Ea nu este foarte bună nici fără această taxă. Pentru că dacă am impune această taxă, și băncile ar participa în mod echitabil la constituirea bugetului. Și statele membre sunt cele care trebuie să susțin această idee pentru că ar avea o a treia sursă de venituri, ar trebui să contribuie cu 50% mai puțin din propriul buget și am creat și un alt efect și anume că interesele noastre comune n-ar deveni politici de austeritate, ci am creat un nou având creșterii, am asigurat mai multe resurse pentru creștere. Deci eu cred că este o propunere pozitivă pe care o susțin pe deplin. Thank you. I would like to pass the floor now to Mr. Milan Martin Suikel. Milan Martin Suikel, membri, membru al Curții Europene de Conturi, va prezenta pe scurt uh, proiectul de aviz al Curții de Conturi cu privire la resursele proprii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați reprezentanți ai triului de Președinție, membri ai Parlamentului European, membri ai Parlamentelor Naționale, și reprezentanții altor organe și organisme. După cum uh, ați spus, uh, Curtea de Conturi ar trebui să vorbească uh, mai spre sfârșit pentru că noi, prin tratat, dăm un aviz asupra propunerii Comisiei. Și am făcut acest lucru. Avizul se va publica Uh, săptămâna viitoare în toate limbile oficiale pe site-ul uh, Curții de Conturi, dar aș vrea să vă dau câteva idei preliminare din acest uh, proiect de aviz. Avem patru observații principale. În primul rând, noua propunere privind noul, noile resurse proprii bazate pe TVA. Sus actuală de TVA a fost foarte complicată și uh, de aceea am criticat-o. Abolirea acestui sistem și introducerea unuia nou ar rezolva aceste probleme în legătură cu taxa pe tranzacții financiare. Curtea ia notă de faptul că introducerea unei astfel de taxe ar putea asigura mai multe resurse pentru bugetele naționale ale statelor membre și ar putea astfel contribui la consolidarea bugetară. Propunerea de se aloca o parte din aceste taxe ca resurse proprii, înseamnă că Consiliul acceptă propunerea Comisiei că toate statele membre vor trebui să introducă această taxă. Nu Curtea de Conturi trebuie să comenteze asupra probabilității sau dezerabilității unei astfel de decizii, însă resursele proprii bazate pe VNB uh, în perioada 2007-2013 au fost predictibile și sigure cât se poate de mult. Dar o astfel de, astfel de resurse bazate pe uh, taxe uh, ar duce la variații imprevizibile, ceea ce ar putea avea un impact asupra nivelului de resurse care pot fi obținute din această sursă, în ceea ce privește rabaturile, la rabaturile de la rabaturi. Aceste probleme sunt uh, parțial rezolvate în propuneri. Corecția cu sume forfetare e simplă, dar nu este transparentă. Nu există criterii uh, pentru a se determina care este povara bugetară excesivă. Apoi, în legătură cu costurile resurselor proprii tradiționale, nu constatăm că costurile se reduc la 20, de la 25 la 10%, dar nu ne dăm seama dacă, de fapt, această scădere se referă la costurile reale ale colectării taxelor și am putea să ne întrebăm dacă o rată de reținere mai mare ar putea să fie un stimulent, uh, dar reținerea la bugetul național ar putea să fie un stimulent pentru statele membre să colecteze mai multe taxe pe tranzacțiile financiare. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Petra Saustevisius din uh, Seimasul lituanian. Ačiū pirmininkė, gerbimi kolegos, ponios ir ponai. Domnule președinte, dragi colegi, mulțumesc pentru invitația de a participa la aceste dezbateri interesante și sper că toate ideile pe care le vom pronunța astăzi, opiniile pe care le exprimă parlamentele naționale, vor fi auzite și ascultate de cei care fac parte din procesul decizional. Sperăm că se va ajunge în curând la o decizie. Suntem de acord că trebuie respectate tratatele, dar nu doar pe partea de venituri, ci și pe partea de cheltuieli a bugetului. Este un principiu universal pe care trebuie să-l respectăm tot timpul. De aceea ne aflăm aici. Trebuie să ne asigurăm că acest principiu se implementează corect. În ceea ce privește noua bază pentru resursele proprii, este o decizie foarte importantă și susținem că aceasta este o prioritate pentru noi, trebuie să ne pregătim bine, trebuie să facem o analiză de impact a acestei uh, decizii. TVA-ul este cam la 11%, dar costurile administrative de colectare a TVA-ului costă foarte mult, disproporționat de mult față de veniturile colectate. Deci această povară trebuie să fie redusă după 2014 și aceasta ar trebui să fie o regulă strictă, nu doar o așteptare. Apoi, TVA-ul nu este în totalitate armonizat. În timpul crizei, unele state membre au mărit TVA-ul, dar baza de impozitare e diferită. Deci aș uh, îndemna Comisia Europeană să vină cu o propunere cu privire la modul în care s-ar putea îmbunătăți armonizarea la nivel european. Și am așteptat și un studiu de impact din partea Comisiei cu privire la modul în care ar fi influențați consumatorii în ceea ce privește corecțiile, uh, credem că asta nu este o excepție, ci regulă în Uniunea Europeană vom reduce valoarea după 2014, dar zicem noi, dar chiar ne putem aștepta la așa ceva. Ambițiile trebuie să fie foarte mari în acest sens și nu trebuie să susținem această tendință care nu se poate tolera. În sfârșit, ar trebui să subliniez că nu impunerea unor noi taxe vor salva Europa, ci Europa trebuie să aibă o voință politică eficientă și de asta trebuie să dovadă. From the National Heart, Austria. Doamna <clears throat> Harar din Austria, mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, um, Aș vrea să vă spun că mulțumim uh, pentru propunerea comisiei propusă ca bază de negocieri, însă uh, trebuie să ne gândim și la interesele particulare ale statelor membre ale Uniunii Europene. Um, fiecare stat membru s-a confruntat cu uh, diferite uh, dificultăți și în Austria am adoptat măsuri speciale pentru a face economii și pentru a ne relansa economia. În acest context, uh, aș vrea să salut uh, introducerea, mă rog, propunerea de a introduce o taxă pe tranzacțiile financiare. Uh, piețele financiare, chiar și în Europa, uh, trebuie să își aducă contribuția, nu doar uh, economiile statelor membre și bugetele statelor membre în ansamblu. De aceea consider că um, ar trebui să oferim, să folosim uh, câștigurile din privatizare și de asemenea să uh, naționalizăm uh, contribuțiile mediului privat. Um, ceea ce recuperăm, pardon. Um, cred că oamenii politi- eh, politicienii pardon, ar trebui să arate că pot să ia eh, măsuri care să convingă publicul. Eh, politica depinde din ce în ce mai mult de, se pare, de piețele financiare și acest lucru nu trebuie să fie tolerat, de aceea fac apel la dumneavoastră, doamnelor și domnilor, ca această taxă pe tranzacțiile uh, financiare să fie bine discutată, să putem să um, demontăm toate argumentele împotriva ei. Stimați colegi, uh, cetățenii europeni se așteaptă din partea noastră, din partea oamenilor, uh, din partea politicienilor, la soluții. Soluții în ceea ce privește bugetul european, dar și soluții privind bunăstarea lor socială, protecția socială și mai ales în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor care se confruntă cu un șomaj acut. Un cuvânt în încheiere, pentru că s-a vorbit mult uh, despre acest lucru, mecanismele de corecție. Uh, Austria uh, este afectată de modificarea mecanismelor de corecție. Um, Austria ar putea să preconizeze o modificare această, a acestor mecanisme de corecție numai dacă uh, toate statele membre care au astfel de mecanisme de corecție sunt afectate în mod proporțional. Ori deocamdată propunerea nu se îndreaptă în această direcție. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! José Manuel Fernández, deputat în Parlamentul European. Eu, în primul lugar, queria saudá-los a todos e eh, congratular-me com a organização Eh, desta conferência que envolve os parlamentos nacionais. Mulțumesc eh, tuturor, vă salut pe toți. Um, salut pe toți eh, reprezentanții Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale. Cred că dacă am avea um, întotdeauna de a face astfel de reuniuni exante înainte de luarea deciziilor politice, mai ales pentru acte de coordonare. Deci dacă mai avea mai multe astfel de întâlniri de, tu, de tip uh, cooperare am ajunge la rezultate mai bune. Și cu asta ajung la buget. Mi se pare aproape imposibil uh, să înțeleg uh, funcționarea acestui buget în raport cu contribuțiile naționale vărsate de fiecare stat membru. S-a vorbit aici de simplitate, de credibilitate, dar cred că avem nevoie de urgență. Urgență în sensul transparenței și credibilității. Um, ne dorim cu toții, deci, să ajungem la această simplificare și la eliminarea sistemului de compensații și corecții pe care îl cunoaștem. Și acum, în ceea ce privește resursele proprii, mă bucur să de propunerea Comisiei, dar cine vorbește despre resurse proprii, de fapt vrea să vorbească și despre solidaritate. Cred că n-ar trebui să mai facem distinție între cei care sunt contribuitori neți și cei care sunt uh, beneficiari și mă gândesc din nou la acel concept de uh, profit sau de, de, de profit obținut din investiții, dar în mod echitabil. Acum știm că contribuțiile naționale se, uh, se limitează la 1% din VNB, dar mă tem că la un moment dat o să ajungem la 1,3% din VNB și poate că astfel am putea să consolidăm acest buget, care e un buget de investiții, pentru că aproape 94% din bugetul european este destinat investițiilor. Dar nu putem să vorbim de creștere economică fără investiții și de aceea trebuie să tragem o concluzie logică, că bugetul trebuie să fie consolidat și sporit. Și cred că acesta este scopul resurselor proprii. Am vorbit uh, mult uh, despre investiții, sunt încântat de asta astăzi, dar să nu uităm de coeziunea economică, coeziunea uh, socială și teritorială. Aceasta nu se va realiza niciodată în detrimentul. Deci, pardon, reformarea bugetului nu se poate face în detrimentul coeziunii. În ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, am înțeles că sunt multe state membre care nu doresc să o adopte. Atunci vă pun următoarea întrebare. Dacă ne vom confrunta cu situația în care e imposibil să ajungem la un consens, care este soluția de rezervă pe care o preconizează Comisia? <clears throat> Mulțumesc foarte mult, uh, reprezentantul Senatului polonez. Vă rog. Proszę Państwa, wszyscy pamiętają, że... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că mi-ați permis să particip la această dezbatere. Știți cu toții cât a fost de dificil să adoptăm tratatul de la Lisabona și iată că a intrat în vigoare și a fost un succes. De aceea trebuie să fim consecvenți și să aplicăm articolul 311 din tratat care arată că Uniunea Europeană trebuie să fie finanțată din resursele sale proprii. În, acest, în aceste vremuri de criză considerăm că s-a făcut un pas în direcția cea bună mai ales în ceea ce privește simplificarea mecanismelor de corecție, introducerea taxei pe tranzacțiile financiare și modernizarea TVA. Toate acestea sunt intenții corecte. Trebuie să creăm un sistem transparent pentru cetățenii noștri, ușor de înțeles, însă trebuie să ne punem câteva întrebări. În ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, am vrea să știm care sunt consecințele pentru piețele financiare sau pentru competitivitate dacă serviciile financiare vor fi, ar putea fi redelocalizate delocalizate în afara Uniunii Europene. Deci vom vedea ce se va aplica, regula sediului sau regula locului unde are loc tranzacția. Uh, Lassen Brandmer din partea grupului uh, Verde din Parlamentul European. Mrs. Brandner. Sorry, I didn't hear the name correctly. I'm very sorry. Um, first of all, I would like to... Doamna Brandner? Da. Vă mulțumesc tuturor celor care au venit azi din capitale, pentru că este important să purtăm această discuție împreună. În ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, după părerea noastră, e o, doar o nouă formă de TVA, pentru că considerăm că dacă cumperi, cumperi o cafea sau cumperi o mașină, oricum plătești o, o taxă pe aceste tranzacții. Plătim taxe pe toate tranzacțiile și deocamdată nu a fost, doar în sectorul financiar n-a fost o astfel de taxă. De aceea nu vedem de ce un sector ar trebui să fie taxat și altul nu. De aceea s-a și propus această taxă. Acum, întrebarea e dacă aceasta va afecta uh, mai mult o țară sau un oraș, city decât altele, ei bine, uh, ideea este că nu trebuie să lăsăm astfel de discuții să aibă loc ci uh, după ce s-au făcut atâtea studii, după ce s-a reflectat atât de mult uh, la această problemă, cred că ar trebui să evităm capcana și să încurajăm cât mai mult să ni se alăture. Și apoi, întrebarea unde se duc banii? Deocamdată s-a propus ca o treime să meargă direct în bugetul național și două treimi în bugetul Uniunii Europene, reducând contribuțiile naționale cu uh, până la 50%. Deci cred că, de fapt, este ca și cum taxa ar intra în, con- în totalitate în bugetele naționale. Nu sunt de acord cu colegul olandez. Asta contează mult pentru cetățenii europeni, pentru că uh, taxăm uh, o zonă care până acum n-a fost impozitată. Asta contează. Acest lucru va permite consolidarea bugetelor la nivel național, fără însă a limita capacitatea de a investi în creștere și în solidaritate la nivel european. Ori de asta avem nevoie. Trebuie să putem reduce datoria și în același timp să investim în creștere, ă, făcându-i să contribuie pe toți actorii din sistemul economic. De aceea, cred că ar fi foarte bine dacă ne-am putea uh, alătura cu toții acestor eforturi. Poate că o să intervină niște schimbări, dar oricum cred că uh, toți cetățenii noștri din întreaga Europa ar avea numai de câștigat. Mulțumesc! Merci beaucoup. Et la dernière intervention avant de donner à nouveau la Mulțumesc. Ultima intervenție înainte de a reda cuvântul membrilor panelului este din partea doamnei Isabel Durand Uh, vicepreședinte al Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte, sunt ultima care intervin și vreau să profit de ocazie pentru a mă adresa ca membru al Parlamentului European colegilor din parlamentele naționale și tuturor celor care reprezintă țările membre. Cred că uh, astăzi uh, Uh, trăim uh, o ocazie specială, nu e pentru prima dată când lucrăm împreună, dar totuși se întâmplă destul de rar. De aceea lansez un apel către dumneavoastră. În parlamentele uh, dumneavoastră, în culisele unde se pregătesc bugete dificile, să luați în considerare această propunere bună din partea Comisiei, pentru că dacă în Parlamentul European și parlamentele naționale pot lucra pe baza acestei propuneri, ar fi extrem de important am să repet și eu un lucru uh, care s-a mai afirmat aici, corect și eficient. Deci vă rog să priviți această propunere cu un ochi pragmatic, în interesul bugetelor noastre naționale. Eu sunt un membru al Parlamentului European, dar și în țara mea de origine să iau măsuri dificile și cred că ar trebui să facem mult mai multe lucruri împreună. De aceea ar trebui ca în parlamentele dumneavoastră să studiați foarte bine propunerea Comisiei din punct de vedere pragmatic și nu ideologic pentru a susține bugetele naționale și deci bugetul Uniunii Europene care va reveni sub formă de investiții în fiecare stat membru. Cred că e o ocazie unică și cred că noi, europenii, dumneavoastră, la nivel național, Uh, vom colaborând împreună pe baza unei uh, propuneri uh, bune, vom putea să realizăm o faptă istorică. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Iată că am reușit să finalizăm dezbaterea. Trebuie să vă felicit și să vă mulțumesc pentru că a fost foarte ușor de controlat timpul intervenției fiecăruia. Acum am să dau din nou cuvântul membrilor panelului. Am să încep, vom începe cu domnul uh, Lewandowski, domnul comisar, care sigur că va avea foarte multe de spus după toate intervențiile dumneavoastră. Domnul Lewandowski, mulțumesc. Pentru început, multe, multe mulțumiri pentru acest uh, schimb de părere atât de animat. Iată, acest lucru ilustrează că avem nevoie de uh, astfel de întâlniri care, în care se reunesc aleși din toate statele membre. Nu am să reușesc să comentez toate intervențiile dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru celor care ați fost deschiși sau chiar ați susținut clar propunerea Comisiei. De fapt, cred că a fost majoritatea dintre dumneavoastră în această situație. Mă voi concentra însă uh, asupra intervențiilor sceptice a celor care au obiectat, care mi-au adresat uh, întrebări. Uh, și anume voi începe cu doamna Hansen și domnul Mavroianis, cei care cooperează în cadrul președinției. Mavroianis este, domnul Mavroianis este expert în această discuție bugetară dificilă. Mă adresez domnului Anderson din Suedia și domnului Deacon din, din Olanda sunt uh, țări care beneficiază de corecții. În cazul a patru state membre nu putem garanta o poziție uh, netă, uh, de centră privind fluxurile din și înspre acele țări în funcție de cheltuiel. Deci nu putem să stabilim o poziție clară logică, rațională, în funcție de bogăția țării, numai um, după cheltuieli. Corecțiile anuale sunt necesare și pentru Olanda, și pentru Suedia, dar și pentru Regatul Unit, um, fără uh, reducerea de care beneficiază, dar și pentru Germania. Am înțeles că există un anumit uh, scepticism și din partea domnului, doamnei Mihalche, uh, domnului Portaș și uh, chiar și colegul din Polonia a adresat uh, foarte multe întrebări și președintele reuniunii a reușit să-i pronunțe corect numele, ceea ce m-a mirat. Bun, am să repet uh, câteva idei. Propunerea noastră privind uh, resursele proprii este foarte apropiată de spiritul și litera tratatului. Respectăm, evident, uh, fiscalitatea, suveranitatea fiecarei fiecarei țări în ceea ce privește fiscalitatea. Acesta este principiul meu. Deci ceea ce putem face numai, este numai să ne prezentăm propunerea, dar apoi după discuții Uh, este sigur la latitudinea parlamentelor naționale să discute și uh, orice gen de propunere de, din domeniul fiscal trebuie să fie adoptată în unanimitate. Propunerile noastre pentru resurse proprii nu vizează umflarea bugetului. Cred că bugetul nostru uh, propus este destul de modest. Unii ați spus că e chiar prea modest pentru că am redus la 1% din VNB și în urmă cu câțiva ani era 1,18% din VNB. Propunerea noastră privind plățile pentru următoarea perioadă uh, este, trebuie să reflecte, așa cum am convenit, mai multă Europa și nu mai puțină. Dar uh, trebuie să ne gândim dintre propunerile pentru resurse proprii ce poate fi eficient, ce este corect și ceea ce poate reprezenta un venit realmente nou. Am, spus că doamna, am înțeles că doamna Brandner a spus că e vorba de un sector care n-a fost impozitat până acum pentru că nu există TVA pentru serviciile financiare iar uh, contribuabilii din Europa plătesc foarte mult pentru a menține uh, un sector financiar sănătos în întreg, pe întregul continent. Acestea au fost uh, criteriile noastre de selecție. În plus, există și inițiative naționale. 10 state membre deja aplică o taxă pe serviciile financiare și poate că vor urma și altele. Asta a spus și doamna Podimata. Nu e vorba că dacă vrem un astfel de impozit. E o chestiune uh, foarte concretă care urmează să apară. Acest lucru nu va face decât să armonizeze și să consolideze Europa, va evita denaturările concurenței. Vom avea o bază armonizată pentru a funcționa și așa vom putea să uh, reducem contribuțiile naționale în aceste momente de consolidare bugetară. Însă deocamdată ne bazăm, ă, ne bazăm pe experiențe ă, și ne bazăm și pe modelul suedez. Eu sunt ă, un fan al modelului suedez în toate privințele lui, aproape în toate privințele lui, dar când s-a conceput taxa pe tranzacțiile financiare nu era ideală, pentru că era foarte ușor de uh, eludat, era uh, ușor să, să apelezi la un broker pentru a face evaziune fiscală, iar acum experiența traumatizantă a Suediei uh, influențează poziția lor asupra propunerii noastre. Dar noi suntem în favoarea principiului reședinței, deci colectarea și impozitarea se face acolo unde se află uh, instituția financiară unde își are sediul oficial. Colectarea uh, impozitului se face așa. O treime merge în bugetul național, uh, două treimi se vor uh, îndrepta spre bugetul european, dar asta va reduce contribuția națională din, pe baza cheii VNB. Așa ne arată statisticile, o reducere de 50% reducerea contribuției din VNB apare automat în funcție de metoda de calcul pentru VNB și nu în funcție de ceea ce s-a colectat efectiv din statul membru respectiv. Dar aceste lucruri sunt mult prea tehnice, nu vreau să intru în detalii. Am înțeles că sunteți preocupați de impact, dar nu studiem impactul la ceea ce ar putea să urmeze, pentru că asta am făcut deja. Am putea vrea să reducem uh, cu 70% um, vânzarea uh, vânzarea în lipsă um, pe produse derivate care se face automat uh, deci a, vom principiul reședinței va atenua delocalizarea industriei sectorului financiar în ceea ce privește impactul însă, cred că acum vom avea un studiu de impact mult mai echilibrat. Primul studiu de impact era unilateral, uh, arăta ce s-ar putea întâmpla în economia reală odată cu introducerea acestei taxe pe tranzacțiile financiare. Dar dacă generăm 81 de miliarde conform estimărilor noastre din această taxă, ar putea să uh, reducă fiscalitatea în alte domenii, ar putea să um, simplifice fiscalitatea, deci cred că ar trebui să lăsăm naivitatea deoparte și să înțelegem că nu vor exista efecte negative asupra economiei reale. Eu cred că asta este, acesta este Uh, cea mai bună cale uh, de a împărți acest venit între bugetul Uniunii Europene și bugetele naționale? Yes. Și în legătură cu evaluările curții de conturi, da, dar sunt, este adevărat ce spuneți, dar sunt și compensările cu contribuțiile naționale. Întotdeauna s-a compensat partea mai volatilă în acest mod și a existat o stabilitate mai mică. De fiecare dată, factorul de compensare, factorul de reducere a fost cel bazat pe VNB. În legătură cu corecțiile, nu voi intra acum în discuții aprofundate. Vă mulțumesc uh, tuturor pentru această uh, dezbatere atât de bogată și de fructuoasă. Vom ține cont de cele spuse de dumneavoastră atunci când vom încerca să ne adaptăm, ajustăm propunerea. Vă mulțumesc. Mrs. Kier Hansen, Danish Folketing. Doamna Kier Hansen, din partea Parlamentului danez. Da, vă mulțumesc. Că dragi colegi, pentru toate punctele de vedere exprimate astăzi aici. Cred că este necesar să avem aceste contribuții pentru a ști care sunt alte puncte de vedere din Europa. Este clar că avem puncte de vedere diferite. Sunt de acord uh, cu Heffen Nanders, care a spus că este important să avem un dialog de acest gen, că este important să ne întâlnim, și că ar trebui ca și în viitor să avem astfel de întâlniri pentru a urmări importanța colaborării dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale, să vedem ce rezultă din această cooperare. Vă mulțumesc, Kevin Anders, pentru această contribuție. Doamna Durand, membra Parlamentului European, a spus să ne întoarcem acasă în parlamentele naționale și să continuăm această discuție, pornind de la propunerea Comisiei. Și ne-a spus că ar trebui să o facem pentru că propunerea este și corectă și eficientă. Însă, cred că aici avem niște probleme rămase în suspensie și de aceea, în prezentarea mea, am încercat să pun uh, presiune asupra Comisiei să ne spună mai mult asupra impactului acestei propuneri. Trebuie să știm mai multe în legătură cu consecințele acesteia și în ceea ce privește împărțirea poverii, pentru că trebuie să vorbim despre solidaritate, despre cine ce trebuie să plătească. Uh, în uh, Parlamentul nostru național avem o serie de discuții și, uh, sincer să vă spun, avem nevoie de aceeași documentare, de aceleași informații cu toții, astfel încât să putem purta cu toții o dezbatere pornind de la aceleași date. De aceea repet uh, cererea pe care am formulat-o către comisie. Vă rog să țineți cont de această dezbatere, pentru că numai astfel vom putea avea o dezbatere realistă în parlamentele naționale și astfel ne putem implica mai mult. Și, sincer, avem nevoie de așa ceva în Europa de astăzi. Avem nevoie ca parlamentele naționale să-și asume mai multă răspundere și uh, să se implice mai mult în afacerile europene în general. Îi mulțumesc și Anne Jensen pentru introducerea făcută. Mă bucur că suntem uh, de acord cu principiile. Ne, mă bucur pentru că nu numai că venim din Danemarca amândouă, dar venim chiar și din același partid. Și aș vrea să subliniez, așa cum a făcut-o și ea, nevoia de a discuta mai mult despre calitatea cheltuielilor uh, de la buget. Colegul uh, meu uh, din Olanda mi-a spus că vorbește numele cetățenilor olandezi. Noi, ca parlamentari, putem spune cu toții același lucru, că vorbim în numele alegătorilor. Dar faptul că putem purta acest dialog deschis în uh, într-o transparență totală în ceea ce privește nevoia de a avea aceste venituri la bugetul, bugetul european este foarte important. Trebuie să ne concentrăm asupra rezultatelor acestei discuții și trebuie să vedem care-i plus valoarea unei astfel de abordări, să o explicăm cetățenilor noastre, să vedem care ar fi impactul asupra diferitelor posturi bugetare și să vedem ce se modifică de fapt. Cred că trebuie să ne concentrăm mai mult asupra acestor probleme și sper că ele vor fi clarificate mai mult în dezbaterile de după amiază, pentru că și aceea este o parte foarte importantă și pentru discuția privind uh, resursele proprii. Vă mulțumesc pentru dezbaterea de astăzi. Mrs. Jensen. Doamna Jensen, în numele Parlamentului European, are cuvântul acum. Mulțumesc. Cred că valoarea unor astfel de dezbateri rezidă în faptul că ele clarifică dacă suntem de acord și dacă suntem în dezacord în privința anumitor elemente. Este important să nu confundăm lucrurile și, din perspectiva mea, a fost foarte important faptul că am clarificat atât de bine ideea că Parlamentul European nu solicită resurse proprii pentru a crește cheltuielile, ci solicităm resurse proprii pentru a putea avea un sistem mai transparent pentru veniturile Uniunii Europene. De asemenea, este important să înțelegeți că noi, ca membri ai Parlamentului, cunoaștem situația economică și Știm care sunt problemele cu care se confruntă majoritatea statelor membre și cu care se vor confrunta timp de mulți ani de acum încolo, ca rezultat al crizei economice și a crizei fiscale. De aceea, trebuie să ne concentrăm asupra calității cheltuielilor Cadrul financiar multianual pe care îl vom discuta după amiază nu reprezintă bugetul Uniunii Europene. Este vorba despre plafoane pentru acest buget, de fapt. Limităm bugetul anual de la un an la altul până în 2020. Și trebuie să înțelegeți acest lucru. Și uh, poate să vă întrebați dacă limitele pe care le-ați impune bugetului european corespund cu limitele pe care le-ați impune bugetelor naționale, dacă ați uh, dori să faceți același lucru pe plan național ca și pe plan european. A avut loc o limitare a sumelor dar plafoanele aproape nu se schimbă mm, din 2013 uh, până în 2020, deci iată o limitare pe durată îndelungată în buget. Însă s-ar putea să mai apară sarcini noi, să mai apară o extindere a Uniunii Europene și așa mai departe, pe lucruri pe care va trebui să le acoperim de la buget. <clears throat> Am văzut că atunci când oamenii pornesc de la niște priorități negative, este foarte greu să ajungem la un compromis. Și cred că Comisia a încercat să facă imposibilul în propunerea sa și să țină cont de toate așteptările. Discuțiile de astăzi s-au concentrat foarte mult în, asupra taxei pe tranzacțiile financiare. Atunci când am demarat această dezbatere în 2008-2009, și în mod încă foarte serios în Parlament, majoritatea era împotriva acestei taxe, dar lucrurile s-au schimbat treptat. Acum avem o majoritate în favoarea acesteia, iar eu sunt o situație specială. Eu uh, sunt, uh, fac parte din minoritatea împotriva taxei uh, pe tranzacțiile financiare, dar încă la ascult pe Ianu și încerc să înțeleg ce vrea să-mi explice. Cu siguranță însă uh, aș spune că avem nevoie de resurse proprii și taxa pe tranzacțiile financiare este o opțiune, dar mai avem și TVA-ul și consider că avem nevoie de o dezbatere aprofundată în acest domeniu. După părerea mea, TVA-ul este un candidat foarte serios uh, pentru atragerea de resurse proprii, care se bucură și de această moștenire a unei simplificări și sperăm că în viitor va avea loc uh, și un control mai bun al TVA-ului. Au existat foarte multe dezbateri pe marginea reformării TVA-ului, deși încă nu am început să facem nimic. Trebuie să mai analizăm lucrurile. Senatul francez s-a referit și la alte opțiuni. Și cred că este o idee bună simplul fapt că am lansat aceste dezbateri, pentru că, știți, în domeniul energiei, de exemplu, s-a discutat foarte mult, dar cred că încă ne mai putem gândi la niște opțiuni care să ușureze viața companiilor și care să genereze și resurse proprii pentru Uniune. Eu una am astfel de idei și cred că ar trebui să ne ajutăm unii pe alții atunci când discutăm aceste lucruri. Problema este că trebuie să luăm o hotărâre în unanimitate la nivelul statelor membre. Știm că dezbaterea nu este simplă, dar va trebui să vedem <clears throat> cum uh, se ascultă unele pe altele statele membre și cum fac concesii. Noi, cei din Parlamentul European, dorim să facilităm aceste dezbateri, arătând care sunt argumentele pro și contra, așa cum am făcut-o astăzi, și um, facilitând contactele cu parlamentele naționale, lucru care mi se pare foarte util. Încă ceva aș dori să mai adaug inspirată fiind de unul dintre membrii din Parlamentul uh, austriac, care ne-a spus că ar trebui să purtăm discuția și pe plan național, în parlamentele național, naționale. Da, s-ar putea să reduceți costurile la nivelul parlamentelor naționale dacă anumite sarcini sunt comasate și ar trebui să vă gândiți la această idee și la nivelul parlamentelor naționale. Cine știe, poate se pot face economii dacă anumite sarcini vor fi aduse la nivelul Uniunii Europene. Avem astăzi o agenție la nivelul Uniunii Europene care se ocupă de siguranța aviatică. O agenție care certifică uh, aeronavele și echipajele, deci de ce să mm, avem 27? Am uh, avut o singură agenție, mă gândesc că s-au făcut niște economii. Poate că dumneavoastră cei din uh, Parlamentele Naționale știți care au fost aceste economii, dacă nu știți puteți să cercetați. La fel în legătură cu serviciul privind acțiunile externe, știu că în uh, țara mea Serviciul European privind acțiunile externe a stârnit uh, o dezbatere foarte mare în legătură cu ce se va întâmpla cu serviciile externe daneze. Cât trebuie să mai investim noi în ambasade dacă există acest serviciu european? Mm, iată, s-a considerat că va avea loc o reducere a costurilor și cu adevărat aceasta s-a manifestat în urma acestei abordări europene. Nu ar trebui să vedem întotdeauna bugetul european ca o sursă de costuri. Poate să reprezinte și un instrument care să reducă costurile pentru parlamentele naționale și pentru bugetele naționale. Și v-aș recomanda să mergeți acasă și să vă gândiți și la aceste aspecte. Vă mulțumesc. Mr. Mavroianis, on behalf of the Council. Nu, ce Domnul Mavroianis, foarte pe scurt, cred că dezbaterea este deschisă și a fost bine lansată, este angajată, trebuie să lucrăm cu un spirit deschis, trebuie să ținem cont de situația de astăzi și să lucrăm pe o bază pragmatică, cu adevărat. Așa cum a spus doamna Jensen, Dezbaterea de astăzi uh, s-a concentrat asupra taxei pe tranzacțiile financiare. Trebuie să încercăm să nu limităm discuția noastră la acest aspect și să avem o atitudine deschisă, așa cum au arătat mulți dintre antevorbitori, nu trebuie să excludem nimic și trebuie să examinăm și alte posibilități. S-au făcut sugestii foarte interesante astăzi de altfel. Cred că putem progresa dacă respectăm principiile echității și uh, corectitudinii pentru resurse și pentru cheltuieli. În rest, uh, nu voi spune că susțin uh, principiul justei returnări. În niciun caz nu a fost acesta un principiu bun. Per total, am luat notă de tot ce s-a spus. Nu voi intra acum în alte observații pe fond în legătură cu pozițiile concrete care au fost exprimate. Există, evident, o serie de preocupări de care trebuie să ținem seama, însă cred că în cursul lunilor viitoare va trebui să continuăm dezbaterile, mai ales la nivel național, și să le îmbogățim pe acestea cu elemente noi uh, care ne-au fost prezentate astăzi Poate că ar trebui să ne angajăm mai mult um, într-o activitate explicativă pe plan național și cred că există o posibilitate reală cu șanse mari, avem șanse mari să ajungem uh, înainte de sfârșitul anului la o soluție satisfăcătoare și uh, conformă cu tratatul, cu tratatul și cu aspirațiile cetățenilor noștri. Sper că președinția daneză va merge cât de departe cu putință în legătură cu acest dosar. Noi, în calitate de viitoare președinție, sperăm uh, să nu mai avem multe de făcut, dar dacă va trebui să continuăm uh, pe calea acțiunilor foarte bune întreprinse până acum, ne vom uh, angaja cu bună credință și vom încerca să colaborăm cu toate instituțiile astfel încât să ajungem la un rezultat um, care să se ridice la înălțimea așteptărilor noastre comune. Vă mulțumesc! Thank you very much because... Mulțumesc foarte mult! Mai avem puțin timp, deci dacă mai dorește cineva să pune o scurtă întrebare sau să facă un scurt comentariu, vă invit să o faceți. Înseamnă că ne e tuturor foame, ceea ce este foarte bine, pentru că președinția daneză vă invită la un prânz care va începe peste câteva minute cu două etaje mai jos, tot în această clădire. Însă vă rog foarte mult să reveniți în sală la timp, la ora două și jumătate. Poftă bună! Pe curând!